Da. ja. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Dragi colegi, vă uh, salut călduros, vă urez bun venit la reuniunea din această după-amiază. Principalul nostru vorbitor, Cristian Noie, trebuie să sosească din clipă în clipă. Însă până atunci mai avem câteva chestiuni administrative pe care trebuie să le rezolvăm și care nici nu sunt foarte interesante. În primul rând, dorește cineva să ceară modificarea ordinii de zi? Nu, atunci ea se consideră adoptată. La punctul 2 avem comunicările președintelui și vreau să vă fac următoarele anunțuri. Mai întâi, ca întotdeauna, CV-urile persoanelor care sunt invitate aici astăzi v-au fost puse la dispoziție, cred că nu e cazul să mai insist. În al doilea rând, delegațiile în China și în Statele Unite au fost aprobate. Datele ar fi trebuit să fie deja anunțate, dar vi le spun și eu oricum. Săptămâna 7 iunie vom merge în Statele Unite și uh, înainte de asta, în mai, în săptămâna de după 25 mai vom merge la Shanghai și la Beijing. La Beijing. Delegația cu China va fi în același timp în delegație în China, dar numai la Shanghai. Și va fi acolo și președintele Buzek. Am intrat în legătură cu președintele Buzek și dorim să-l încurajăm să participe și la un eveniment pe care îl vom uh, organiza noi la Shanghai. Vom încerca să propunem și expertul, eh, panelul de experți, coordonatorii de la diferitele grupuri politice ne-au făcut eh, propuneri și se pare că va fi un eh, grup de experți de șase persoane. Cred că vă amintiți că data trecută s-a vorbit despre eh, cele două subiecte, cele două grupuri specializate, fiecare pe câte un subiect, al cel de-al doilea fiind referitor la raportul la masuri pe care l-am discutat deja îndelung, dar nu am încheiat discuția. Putem să continuăm discuția și ar fi foarte important pentru că este un document referitor la aspectele sociale și deci nu cred că trebuie să uh, facem rabat de la timpul alocat acestei discuții. Apoi, uh, vom avea un singur document pe ordinea de zi și două ore și jumătate pentru a-l discuta. Eu vă propun să folosim 45 de minute din aceste două ore și jumătate ca să ne terminăm discuția în legătură cu documentul Cuntis și apoi să păstrăm în restul de timp pentru celălalt document. Pentru pregătirea discuțiilor de astăzi au fost pregătite de către Departamentul de Politici două documente informative care merită citite. Aveți și prezentările în PowerPoint la dispoziție, cel puțin cele pe care le-am primit până acum, și newsletter 2, în care se află un interviu lung cu doamna Pervanș Beres. Punctul 3 de pe ordinea de zi, procesul verbal, al reuniunii din 14 ianuarie. Din câte știu eu, biroul a, nu a comunicat amendamente, de aceea cred că aceste, acest proces verbal poate să fie adoptat. Și astfel trecem la subiectul audierii de astăzi, reglementarea și supravegherea financiară. Cred că acest subiect este cât se poate de relevant acum, în momentul de față, și merită analizat. După cum știți, mulți dintre membrii CRIS sunt și membrii ECON și uh, Comisia ECON discută chiar acest subiect în perioada aceasta. A fost discutat și raportul la rozier și pe baza acestui raport Comisia a pregătit o nouă propunere. Consiliul, sub președinția suedeză și acum sub președinția spaniolă, s-a ocupat și el de această chestiune și deci nu mai rămâne decât ca noi, Parlamentul European, să adoptăm o poziție în legătură cu toate acestea. La Comisia Econ acest lucru a avut deja loc. Va fi un raportor de la ALDE, și, de asemenea, pentru agențiile europene de supraveghere au fost aleși raportori. Și s-a degajat o idee foarte clară și anume că ne aflăm abia la începutul discuțiilor, nici de cum la sfârșit. Iar la trialog lucrurile se pot schimba foarte mult pe măsură ce avansăm. Însă, un lucru este limpede, există o poziție comună tuturor părților implicate și anume piețele financiare, care au un caracter din ce în ce mai global, au nevoie, într-adevăr, de o supraveghere supranațională și de un nivel transfrontalier. De aceea salutăm propunerea Comisiei și considerăm că facem un pas în direcția aceasta. De fapt, este necesară o schimbare din temelii. Dacă vom transfera competențele de la nivel național la nivel supranațional, acest lucru va uh, avea foarte multe efecte și deci este ușor de înțeles că statele membre, în măsură mai mare sau mai mică, vor avea anumite rezerve în legătură cu această idee de transmitere a competențelor la nivel european. În documentul informativ, în, uh, vreau să vă citesc, este ceva foarte interesant la concluzii și vreau să vă citesc pentru că mi se pare important. Instanțele europene de supraveghere nu, sunt, nu au permisiunea să se ocupe de managementul crizei și nu vor avea capacitatea de a folosi fonduri publice pentru a rezolva problemele băncilor sau alte probleme sistemice ce implică fi, instituții financiare. De aceea, eficiența lor finală poate fi pusă la îndoială. Este oare realist să se creeze organisme europene cu responsabilități ex-ante pentru supraveghere micro și macro, fără ca acestea să aibă autoritatea să rezolve problemelor instituțiilor naționale bancare și a altor instituții de acest tip? Prevenirea și managementul crizei trebuie să se afle uh, printre prioritățile Uniunii Europene. Dacă nu vor fi echilibrate la nivel european, atunci reforma reforma nu își, are, uh, nu își poate atinge scopul. Cred că este o chestiune foarte importantă și trebuie să o rezolvăm aici sau cel puțin să o discutăm și sper că dezbaterile de astăzi ne vor ajuta în acest sens. Trebuie să-mi cer scuze pentru că Uh, iată, mi-am încheiat comunicările și uh, vorbitorul nostru principal nu a sosit încă ceea ce este destul de grav. Am înțeles mai devreme că este chiar la ușă, dar nu știm la ce ușă. Deci cred că ar fi bine atunci să începem cu cea de-a doua prezentare. Este vorba de domnul Johan Sanyo, președintele Autorității Federale de Supraveghere Financiară din Germania, BaFin. Îi urăm bun venit, el ne va prezenta observațiile sale introductive. Doar uh, ca să fac o lămurire, nu știu când va veni domnul Cristian Noaie. E vorba de uh, guvernatorul Băncii Franței și nu știu cât timp va avea la dispoziție. Dacă este grăbit și vine și ne spune că are doar 20 de minute, mă tem că va trebui să ne întrerupem și să-i dăm imediat cuvântul, pentru că altfel nu va mai putea să vorbească deloc și ar fi mare păcat. Dar dacă toți suntem aici, cu toții în păr, haideți să-i dăm cuvântul domnului Sanio. Da. Da. I'm very flexible. Domnule Clinț, eu sunt foarte uh, maleabil și dacă domnul Noaie apare, nu mă deranjează deloc să mă întrerup. Doamnelor și domnilor, furtuna monstruoasă, bruscă și violentă care a străbătut piețele financiare și a răspândit teroarea în sistemul financiar internațional a fost incredibilă pentru cei care au fost nevoiți să se lupte cu ea. Forțele dezlănțuite au uh, pus în primejdie întreaga lume financiară, lăsându-ne să pierdem un sentiment fals de securitate pe care îl... Uh, prevorbitorul se întrerupe. Christian, bonjour. You have to start immediately. Also ich darf jetzt ganz herzlich unseren Kino Iată, spune președintele, că am ocazia acum să-i urez bun venit domnului Cristian Noaie, guvernatorul Băncii Franței. Bun venit, așteptăm cu nerăbdare să vă ascultăm. Äh, Mulțumesc. Domnule președinte, doamnă raportor, doamnelor și domnilor, stimați membri ai Comisiei privind criza financiară, economică și socială, doamnelor și domnilor, Mulțumesc foarte mult pentru această invitație care are loc într-un moment foarte important, tocmai în momentul când dumneavoastră pregătiți noua arhitectură a supravegherii bancare. Am să încerc să răspund cât se poate de repede la cele două întrebări pe care le-ați adresat dumneavoastră. În ce măsură putem să uh, facem față deficiențelor reglementării și supravegherii în prevenirea crizei și, în al doilea rând, ce uh, model de supraveghere va avea Europa în viitor? La prima întrebare, dacă răspundem la deficiențe, da, răspundem la deficiențele de reglementare și de supraveghere care au devenit atât de evidente în timpul crizei. Însă, întrebarea dacă toate proiectele care au fost inițiate de G20 pe plan internațional, sub egida Consiliului de Stabilitate Financiară, a Comitetului de la Basel și, de asemenea, pe plan european, de Comitetul European al Autorităților de Supraveghere Bancară, deci și cele trei comitete de nivel 3, răspund la aceste deficiențe. Vreau să mă refer la trei aspecte ale acestor deficiențe, așa cum le consider eu. În primul rând, supravegherea prudențială, apoi elementele complementare importante pentru a consolida stabilitatea financiară în caz de criză și, în cele din urmă, câteva idei despre sfera supravegherii și domeniile care trebuie să fie reglementate și controlate. În primul rând, regulile prudențiale. Cred că prima axă a reformei, cea mai urgentă și de necontestat, a fost uh, clar în cadrul crizei că măsurile care se impun sunt de două feluri. În primul rând, sunt necesare fonduri proprii pentru operațiunile de piață și operațiunile de titrizare. Am văzut în timpul crizei că transferul de risc pe care îl permite titrizarea se transmite riscul împrăștiindu-se în toate sectoarele economiei necontrolat și toate cerințele de capital uh, sunt uh, insuficiente. Acest lucru se va remedia prin punerea în aplicare a directivei privind solvabilitatea, revizuită, și prin directivele CRD 2 și 3. Directivele privind cerințele de capital 2 și 3. Trebuie să ne uh, asigurăm de asemenea că agențiile de notare își aduc și ele contribuția la această reformă a titrizării. Un alt aspect mi se pare esențial și cred că va intra în setul de măsuri care sunt acum analizate privind reforma regulilor privind reglementarea și anume asigurarea unei mai bune acoperire a riscurilor printr-o provizionare dinamică. O provizionare care să țină cont de întregul ciclu economic și de ciclul de credite, adică în termeni mai tehnici, bazat numai pe existența pierderilor dovedite, ținându-se cont de riscurile despre care știm dinainte din statistici că se vor concretiza. Mai general, dacă ne gândim la planul internațional, la întreaga lume, trebuie consolidat controlul riscurilor în toate dimensiunile. Și din acest punct de vedere, Europa, care a adoptat întregul dispozitiv de la Basel, Basel II, are un uh, mare avantaj și toate celelalte regiuni ale lumii și mai ales Statele Unite ar trebui să pună în aplicare cât mai repede posibil sistemul Basel II, adică un sistem care uh, cuantifică riscurile, care stabilește proporția dintre cerințele de capital față de uh, riscuri, față de dimensiunile riscurilor și permite supraveghetorilor, în funcție de pilonul 2, să uh, sporească și să adapteze cerințele de capital în fiecare stat. Cea de-a doua axă a reformei conține măsuri care nu trebuie să fie adoptate atât de urgent ca cerințele privind operațiunile de piață sau de titularizare financiară. Și apoi impactul potențial asupra economiei reale. Toate aceste măsuri sunt uh, studiate în cursul acestui an pe plan internațional și în cadrul Comitetului de la Basel. Aș dori să menționez două domenii pe care le consider prioritare. În primul rând, definiția și calitatea fondurilor proprii. Avem definiții foarte variate ale acestora, nu numai uh, pe plan mondial, ci chiar și în interiorul Europei. Trebuie să armonizăm această definiție ca să uh, restabilim încrederea și trebuie să armonizăm această definiție pentru că complexitatea anumitor instrumente de capital a făcut ca uh, capacitatea lor de a absorbi pierderile să uh, scadă și deci instituțiile să aibă din ce în ce mai puțină siguranță. Și deci, uh, da, un alt element important este uh, măsurarea riscului privind lichiditățile. Acesta este un subiect foarte complex. Până acum nu exista niciun standard al lichidităților la nivel internațional. De altfel, existau state, chiar uh, și state din Europa, care renunțaseră la orice fel de reglementare a lichidităților bancare. Cred că trebuie să stimulăm băncile să controleze mai bine riscul privind lichiditățile. Calibrarea acestor măsuri, adică stabilirea regulilor precise, este foarte greu de făcut, foarte delicată. Cred că trebuie să fim foarte atenți la mai multe aspecte. În primul rând să nu segmentăm analiza, sau ceea ce ar fi uh, grav, să renaționalizăm activitatea bancară, adică să o uh, reînchidem între niște frontiere pe motivul uh, riscurilor lichidităților. Deci eu cred că trebuie să procedăm invers, să consolidăm. Trebuie să folosim metode de progres atunci când instituțiile pot să le pună în aplicare. Pentru că este o metodă mai performantă. Și apoi, la modul general, nu trebuie să uh, ucidem activitatea bancară prefăcându-ne că o vindecăm. Uh, Trebuie să încercăm să uh, ajustăm toate acestea cu foarte mare atenție. Și aș vrea să spun în fine că mai sunt și alte măsuri la care se lucrează la nivel internațional și care pot să fie interesante, dar uh, față de care eu sunt mult mai prudent. În primul rând, este vorba de măsurarea efectului de pâghe al băncilor. Cred că e util să avem ca element de analiză, un element de analiză printre altele, profilul uh, riscului ca băncile să aibă o analiză a efectului de pârghie. Însă, Dacă acesta ar fi un instrument din pilonul 1, adică aplicabil foarte direct și care ar face concurență măsurii riscurilor ponderate, așa cum este menționat în Basel 2, ar fi un instrument periculos, pentru că ar putea, paradoxal, să uh, împingă băncile să își asume mai multe riscuri ca să uh, câștige mai mulți bani. Și deci este un instrument care nu permite compararea instituțiilor din state diferite dacă standardele contabile nu sunt exact aceleași. Deci trebuie să uh, luăm acest instrument ca pe unul de analiză și de aceea decizia uh, de principiu de a-l include printre instrumentele pilonului 2 mi se pare foarte importantă. Apoi, în aceeași categorie, chestiunea amortizoarelor contraciclice, cred că suntem uh, cu toții de aceeași părere, toate autoritățile de supraveghere bancară sunt de acord că aceste amortizoare contraciclice sunt un uh, instrument indispensabil. Trebuie să adăugăm un al doilea strat cu amortizoare de capital fluctuant în cadrul ciclului. Este un instrument mult mai dificil de pus la punct și nu știu dacă vom reuși să propunem legiuitorului aceste uh, metode, însă este cu siguranță un instrument mult mai complex. Și am să închei cu acest aspect, reglementarea și suficiența reglementării, spunând că trebuie să avem grijă și la asta s-a referit Comitetul de la Basel în, princip, în principiu, să avem grijă la uh, încadrarea macroeconomică a măsurilor propuse va trebui să încercăm să propunem niște reguli care să ducă la un sistem financiar mult mai solid, mai capitalizat, cu o mai bună analiză a riscurilor și este foarte important să uh, evităm să uh, reluăm posibilitatea unei noi crize. Acest risc, acest risc trebuie eliminat complet. În același timp, mi s-ar părea uh, tragic să propunem niște reguli care să ducă la o blocare a finanțării economiilor noastre și care să uh, distrugă pe termen lung creșterea și modelul nostru de creștere. Deci este un reglaj extrem de fin și trebuie să îl facem simulând impactul macroeconomic al măsurilor pe care le propunem. De aceea am decis la ba Comitetul Basel să facem un test al efectelor macroeconomice cu susținerea autorităților de reglementare internaționale și al băncilor centrale din toate statele vizate. Mi se pare crucial. Și cred, de asemenea, că trebuie să uh, analizăm cu grijă ce impact vor avea diferitele măsuri propuse în funcție de acest uh, reglaj pe care ni-l propunem asupra caracteristicilor fiecărei economii, fiecare piețe financiare, asupra modului în care trans, se uh, operează durata, duratele și în cele din urmă la nivelul fiecărui segment economic, ca să fim siguri că vom ști să gestionăm efectele de modificare. Al doilea aspect legat de deficiențe se referă la ce putem face în caz de criză ce anume ne-a lipsit, ce nu a fost bine, ce a trebuit să inventăm pentru a consolida stabilitatea financiară în caz de criză. Mie mi se pare, printre elementele care au lipsit, că ar fi protecția depunătorilor. Știu că este un uh, subiect foarte drag Parlamentului European în Europa avem șansa de a avea fonduri naționale de garantare a depozitelor, dar acestea sunt foarte diverse și sunt uh, diferite condiții de scutire. De exemplu, în Franța sunt calculate în funcție de profilul de risc calculat al fiecărei instituții care contribuie. Suma depozitelor garantate este armonizată la nivel european, dar cred că o armonizare mai aprofundată privind dimensiunile fondurilor garantate uh, este importantă. Modalitățile de intervenție a fondurilor de garantare reprezintă o uh, etapă suplimentară care ar merita să fie parcursă prin existența unui adevărat sistem european de garantare a depozitelor, un fond de reasigurare a fondurilor din fiecare țară. Este un domeniu în care cred că trebuie și putem să facem progrese. Un alt domeniu mult discutat este cel al eventualei reglementări a instituțiilor considerate too big to fail sau too interconnected to fail, prea mari sau prea interconectate ca să eșueze. Un subiect care a fost foarte important și desigur că ne dorim cu toții să reducem sau să eliminăm aceste posibilități. Însă, să credem că va fi ușor și lipsit de neajunsuri să facem o listă a instituțiilor sistemice cu o definiție precisă a acestora, mie unul mi se pare destul de dubios. În primul rând, cred că uh, întocmirea unei liste a instituțiilor financiare sistemice ar putea să fie un lucru contraproductiv, pentru că ar crește sau ar instituționaliza riscurile morale. Dacă facem o listă, includem aceste instituții foarte mari, spunând că sunt sistemice și le cerem o taxă și de fapt ce facem este că le dăm o poliță de asigurare cerându-le să plătească o primă de asigurare și deci instituim niște riscuri morale. Ori eu am mari dubii în această privință. Apoi, cei mai periculoși nu sunt neapărat cei mai mari, nu există nicio uh, corelație între mărime și riscul sistemic. Dacă ne uităm la instituțiile care au dat faliment în timpul crizei și au trebuit să fie salvate de state, uh, se constată existența unui raport invers între dimensiune și eșec și faliment sau necesitatea intervenției statelor. Ar fi, sigur, excesiv, însă foarte multe dintre aceste instituții nu s-ar fi găsit pe lista aceasta a instituțiilor uh, sistemice dacă am fi făcut o astfel de listă înainte de criză. Și e clar că în circumstanțele prin care am trecut noi era indispensabil ca statele să organizeze această, această salvare, chiar dacă după aceea au organizat revânzarea respectivelor instituții. Și deci, această idee a listei de instituții, a taxei proporționale pe riscul intrinsec, mi se pare o idee uh, cel puțin discutabilă. Desigur, asta nu înseamnă că eu afirm că trebuie să combatem riscurile morale. Eu cred că această măsură trebuie să fie însoțită de măsuri individuale radicale. Sigur că așa se întâmplă atunci când se schimbă cei din conducere. Și la fel, când uh, spunem că foștii acționari trebuie să-și asume riscurile de acționari, chiar dacă este justificat acest lucru, dată fiind situația instituției respective. De asemenea, mai cred că este destul de normal ca o instituție care a fost obiectul unui plan de salvare masiv și durabil să fie dezmembrată, să fie vândută cu totul sau pe bucăți unei alte instituții sau altor instituții. Și deci să nu fie pur și simplu prin uh, natura sa salvată prin intervenția publică. Asta dacă este o instituție masivă și o intervenție masivă și durabilă. Nu ar fi anormal, de asemenea, ca statul, dacă constată că costurile intervențiilor pentru salvarea acestor instituții dintr-o țară dată duce la un cost net uh, pe spezele contribuabililor să, încearcă, să încerce să pună ex post o taxă pe sistemul bancar pentru a uh, lua banii înapoi, adică a lua banii contribuabililor înapoi. Acestea sunt consecințele unei atitudini insuficient de riguroase a băncilor dintr-un anumit stat. Cel de-al treilea aspect al deficiențelor este mediul bancar. Eu înțeleg prin termenul acesta eh, subiectele care nu țin direct de reglementările bancare, dar care au o mare importanță. Pe de o parte, contabilitatea, pe de altă parte, tot ce intră în sfera nereglementată. Standardele contabile. Standardele contabile ar trebui să țină cont mai mult de condițiile de stabilitate financiară, ceea ce înseamnă că trebuie să ne ocupăm mai mult de valorizarea, de valorile de piață atunci când lipsesc lichiditățile. În ceea ce privește sfera de aplicare, valoarea care nu ține cont de gestiune și care acordă tuturor activităților o caracteristică care nu se justifică decât pentru activitățile de negociere. Și apoi, așa cum uh, cere G20, trebuie să încercăm să ajungem la o convergență a diferitelor, norm, a diferitelor standarde contabile internaționale de mare calitate. Sigur că pentru mine este prioritară calitatea standardelor, Convergența mi se pare secundară, însă rămâne totuși importantă. Trebuie să încercăm să obținem convergența în legătură cu aceste standarde, ținând cont de necesitățile de stabilitate financiară. În cele din urmă, guvernanța IASB trebuie să fie uh, consolidată pentru ca interesul public să fie mai bine uh, respectate și principiul prudenței să fie integrat în, uh, în principiile contabile. În legătură cu ultimul punct, perimetrul reglementării, vreau să vă spun doar încă ceva despre criză. Criza a apărut în Statele Unite prin distribuirea de credite unor uh, debitori care nu erau solvabili în mare parte, de către niște entități care nu erau reglementate și nu erau supravegheate. Ceea ce înseamnă că perimetrul era unul foarte uh, strâns, foarte redus. Și deci Europa poate să fie mândră, pentru că modelul nostru dorește să acopere toate activitățile. Însă, pentru a răspunde cerințelor sau principiilor impuse de G20, și anume ca toate piețele, toți actorii financiari, toate produsele să fie reglementate și supravegheate, ă, mai avem multe progrese de făcut. E vorba mai ales de agențiile de notare, însă acest proces este în desfășurare la nivel european. Fondurile cu efect de pârghie și ele sunt pe cale de a fi reglementate. Contractele, uh, contractele cu produse uh, derivate, over-the-counter, trebuie să fie uh, reglementate prin niște platforme de schimb sau platforme electronice și compensate de autoritățile centrale. De asemenea, contabilitatea registrată este de asemenea o verire esențială a prevenirii riscului sistemic și chiar la nivel european este valabil acest lucru și este mult mai mult valabil la nivel internațional și anume definirea unei instituții de credit pentru că acest lucru variază de la o țară la alta. Domnule președinte, cam asta voiam eu să vă spun despre trecut și despre modelul, în ceea ce privește uh, modelul viitor pentru Europa, am să fiu succint pentru că îmi dau seama că timpul trece foarte repede. Vreau să spun că, în primul rând, în Europa, arhitectura de supraveghere propusă prin raportul grupului de lucru prezidat de domnul Jacques de la Rozier este un răspuns cât se poate de pertinent la criză. Cred că pot să nu spun mai mult, insistând poate doar uh, într-un cuvânt asupra următoarelor. Cred că una dintre lecțiile esențiale pe care le-am învățat din această criză este că uh, proximitatea dintre autoritățile de supraveghere și băncile centrale reprezintă o condiție esențială a capacității de a acționa rapid și flexibil pentru a face față situațiilor de urgență. Cred că în același timp, proximitatea autorității de supraveghere de instituție, de instituția vizată, este un aspect esențial al eficienței supravegherii. Și deci o arhitectură în care există autorități de supraveghere la nivel național și există și o coordonare foarte puternică, așa cum propune raportul grupului la rozier, între instituțiile europene și colegii eficiente pentru grupurile transfrontaliere reprezintă arhitectura de care avem nevoie astăzi. Însă împărtășesc reticențele grupului de lucru la rozier referitoare la ideea unei autorități unice de supraveghere pentru uh, tranzacțiile transfrontaliere. Mie mi s-ar părea că ar fi uh, prea mult de controlat și că aceste două niveluri riscă să ducă la o fragmentare, să creeze distorsiuni și să stârnească niște uh, reglementări arbitrare, ținând cont uh, de ce am spus adineauri despre instituțiile sistemice. Evident că nu sunt pentru crearea unei liste de instituții sistemice care să aibă un sistem de supraveghere diferit. Și în cele din urmă aș vrea să spun că apropierea de idee, deci ideea Twin Peaks, apropierea controlului băncilor de controlul asigurărilor, mi se pare uh, o idee foarte bună, cât timp nu uh, distruge proximitatea dintre uh, autoritățile de supraveghere și băncile centrale, care trebuie să fie prioritară. Aceasta reprezintă o evoluție creând apropierea dintre bănci și asigurări și dintre nivelul de supraveghere și băncile centrale. Toate acestea sunt în curs sau în uh, curs de a fi studiate sau au fost făcute într-un an foarte important de anumite state europene. Mi se pare o evoluție pozitivă, domnule președinte, vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Noaie. Acum uh, vă rog să adresați eventualele întrebări. Dat fiind că nu avem foarte mult timp la dispoziție, vreau să-i rog mai întâi pe coordonator să ia cuvântul. Poate că ar fi bine să începem cu doamna raportor, Pervanș Berez, și apoi să-i dăm cuvântul lui Otmar Caras. Un minut fiecare, vă rog. După ce s-a terminat minutul, vom ridica cartonașul roșu. Domnule președinte, vă mulțumesc. Domnule guvernator al Băncii Naționale Franceze, vă mulțumesc pentru această analiză a insuficiențelor și a măsurilor care trebuie luate pe viitor. În ceea ce privește creșterea fondurilor proprii, vedem câte presiuni există în acest sens. Iar modul în care dumneavoastră ați vorbit despre miza pe care o presupune securitizarea este ceva esențial în această dezbatere. Avem uh, o abordare teoretică globală legată de productivitatea economiei europene față de cea americană, care ne împiedică să mergem mai departe. După părerea mea, există mai multe propuneri și uh, în cadrul activității de la Basel deja ne-am luat angajamente pentru a crește fondurile proprii, însă nu am dezbătut despre celelalte soluții. Aș vrea să știu ce ar fi mai bine la nivel european pentru a ne atinge obiectivul nostru final și care nu e neapărat sănătatea sectorului bancar, ci finanțarea economiei reale. O doua întrebare. Ce credeți despre acordurile de la Basel și tratate? Putea acestea deveni tratate? Ja, Herr Gouverneur, ich würde sagen, Ihr Vortrag war ja nicht nur zweigeteilt. Zum ersten Teil werden wir... Domnul Caras. Intervenția dumneavoastră, domnule Noie, avea două părți. Pe de o parte, nu putem soluționa toate problemele legate de control. Cea de-a doua parte s-a referit la directivele privind uh, capitalul. Dumneavoastră ați spus că raportul uh, colegului la Rozie își îndeplinea scopul, însă mă întreb dacă nu ar fi nevoie de o autoritate europeană care să aibă la dispoziție un arsenal de sancțiuni pe care le-ar putea activa în scopuri de control. Deci dacă nu se ajunge la un uh, acord, piața fiind din ce în ce mai globalizată, aș vrea să știu cum credeți dumneavoastră că ar trebui să arate această instanță internațională de control. Poziția comună a Consiliului um, nu este identică cu cea din raportul la Rozie, deci ar vrea să știu ce fel de sancțiuni credeți că ar putea aplica autoritățile europene instanțelor naționale. Vă mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește întrebarea legată de consolidarea fondurilor proprii, sau a fondurilor de rezoluție. Cred că va trebui neapărat să consolidăm fondurile proprii. Este inevitabil. Noi am încercat să evităm ca, întrepri- ca instituțiile să nu fie prea fragile din cauza activităților întreprinse. S-a vorbit despre reducerea la maximum a riscului de criză și de intervenție publică. Cred că va trebui să facem toate acestea fără să ucidem activitatea bancară. Însă și pe mine, bineînțeles, mă îngrijorează necesitatea de a finanța economia. Deci, pe de o parte, în Europa s-au luat deja decizii pentru a consolida cerințele de capital pentru operațiunile de pe piață de securitizare, ceea ce a fost uh, indispensabil și nu era bine calibrat, bine reglat în Basel 2, este mult mai bine reglat în momentul de față. Deci asta s-a făcut deja. E clar că mai trebuie făcute multe. Iar în ceea ce privește calitatea capitalului, e clar că va trebui să trecem la o consolidare progresivă. Trebuie să ne gândim că va fi nevoie de un anumit timp pentru ca acest capital să fie consolidat, să acumulăm rezerve pentru a avea o situație solidă. În ceea ce privește măsurile tehnice, calcul, calculele de deducție, eu aș spune că, la urma urmei, e vorba de un bun reglaj între măsurile de solvabilitate și celelalte măsuri pe care trebuie să le întreprindem fondurile de garanții prefinanțate trebuie să fie mai puternice cu o capacitate de intervenție ex ante pentru a putea fi activată la cererea autorității de reglementare, pentru a trata o situație dificilă înainte de a se ajunge la tragedie. Eu cred că ambele pot fi utile și sunt de acord cu dumneavoastră cred că era implicit în întrebarea dumneavoastră, și anume că dacă avem mai multe fonduri de rezoluție, avem uh, eventual mai puțină nevoie de capital și la urma urmei finanțarea economiei și creșterea potențială ar avea de câștigat. Convenția de la Basel și tratate. Până acum sistemul a funcționat bine, cu o problemă totuși, pe care am semnalat-o și anume întârzierea pe care o au Statele Unite ale Americii pentru a pune în aplicare Convenția de la Basel II. Eu unul aș dori ca după ce proiectul va fi pregătit pe baza unui acord la Comitetul de la Basel, deci sper ca după acest lucru Comisia Europeană să aștepte um, angajamentul Statelor Unite ale Americii privind punerea în aplicare a Convenției Basel II. Deci sper că în momentul respectiv uh, Comisia să prezinte proiectul de adaptare, deoarece în Convenția G20 este prevăzut ca Statele Unite ale Americii să adopte Convenția Basel II cu un an înainte de restul lumii. Nu mi se pare neapărat lipsit de logică. Sunt sigur, în orice caz, că m-ați înțeles. În ceea ce privește cealaltă chestiune din raportul la Rozie, cum uh, poate Uniunea Europeană să aibă măsuri mai de sancționare mai uh, eficiente. Așa cum se sugerează în proiectul discutat acum la Parlament, ideea este să avem un sistem european de control financiar. Când uh, vedeți cum uh, funcționează sistemul care funcționează cel mai bine, după părerea mea, cel american, deci sistemul de control, deci cum funcționează acesta în cadrul sistemului de rezerve federale? Este un sistem în care controlul nu vine de la Washington, ci din fiecare bancă de rezerve federale. Deci cea pentru departamentul New York e în banca de la New York, de la Chicago în Chicago, la San Luis, la San Luis, deci controlul se face la nivel local. Însă la Washington există un, o mecanică instituțională printr-un comitet și un consiliu de guvernatori care asigură coerența acestui sistem. Deci dacă intervine un defect, uh, acest organism central preia controlul. Deci este un sistem coerent în ceea ce privește această parte. Restul sistemului e mai uh, puțin dezvoltat decât sistemul european. E drept că în Europa avansăm uh, destul de încet, însă avem uh, un avans față de alte zone. Deci în Statele Unite ale Americii este un sistem federal care în mare parte um, e oarecum diferit de cel european, care este un sistem tot federal, controlat de Banca Centrală Europeană. Deci un sistem cu departamente separate, însă cu un comandament unic. Domnul Coferati. Un minut după care în numele ALDE va interveni cineva. Vă mulțumesc. Am o întrebare pentru aspectele nostru. La nivel, în ceea ce vește practicile de control și de reglementare a sistemului, atât uh, la nivel național cât și la nivel uh, european pe viitor și la nivel supranațional, O chestiune foarte delicată va, va fi gestionarea informațiilor. Știm cât de mult informațiile pot fi denaturate, pot fi manipulate și știm care sunt uh, consecințele negative ale acestui fenomen. Aș vrea să știu ce modalități credeți că vor fi eficace pentru ca sistemul financiar să nu fie supus la riscuri? Vă mulțumesc. Domnul Schmidt. Dumneavoastră ați folosit termeni cum ar fi delicat, echilibrare, reglaj. Nu cumva credeți că eventual riscăm, eventual să facem prea multe în Europa, să încercăm să soluționăm problema americană și să ajungem la o legislație care ar putea, practic, constitui un obstacol pe piață? O altă întrebare. Nu știu dacă am înțeles bine. Dumneavoastră ați uh, criticat fondul de stabilitate sau ideea unui astfel de fond sau asigurare. Am înțeles bine? Merci beaucoup. Euh, Mulțumesc. Euh, Delicat de la... În ceea ce privește chestiunea delicată a gestionării informațiilor. După părerea mea, principiul care ar trebui să se aplice este în conformitate cu starea actuală a lucrărilor privind uh, regulamentul respectiv. În principiu, autoritățile au posibilitatea de a comunica în caz că sunt de părere că este necesar să o facă, deci dar nu sunt obligate, deci pot să o facă, însă într-un cadru confidențială. Deci, în momentul de față, acesta este dreptul și obligația pe care o are autoritatea de control. Și cred că același lucru este prevăzut și pentru Consiliul European privind riscurile sistemice. O bună articulare ar fi să um, lăsăm posibilitatea de a se acționa în funcție de caz uh, de a putea transmite în mod discret aceste mesaje și informații. În ceea ce privește un for ca al dumneavoastră, de deci dumneavoastră, de exemplu, îl puteți audia în mod um, um regulat pe președintele Comitetului de Risc Sistemic, persoana care este practic um, elementul cheie în acest sistem. Deci, de exemplu, această posibilitate de a-l audia este un element demn de salutat. În ceea ce privește reglajul, echilibrul uh, delicat despre care am vorbit și despre care ați uh, intervenit și dumneavoastră. Eu cred că domeniile, orientările luate până acum și la care am participat și eu, ca și ceilalți membri ai G20, ai Comitetului de la Basel sau ai Consiliului de Stabilitate Financiară, toate aceste orientări, după părerea mea, sunt bune. Practic, aproape toate sunt pozitive în mare. În schimb, reglajul precis, reglajul fin, dacă ar fi să analizăm deci acest reglaj uh, sub formă brută, deci ne dăm seama că acest reglaj nu este suficient pentru a face față problemelor din Europa și este chiar periculos. Poate că trebuie verificat acest lucru, să este părerea mea că ar putea fi periculos uh, dacă e să ne gândim că vorbim despre un sistem european și internațional. Deci e vorba de un reglaj care este un exercițiu macroeconomic. Schimbăm niște cursori până în momentul în care vom ajunge la echilibrul potrivit. Mesajul meu este să nu considerăm ceea ce avem acum uh, drept uh, rezultatul acestor uh, discuții. Trebuie însă să, trebuie să continuăm aceste negocieri și să ajungem cu o propunere la nivel internațional, o propunere echilibrată. Economia noastră europeană este foarte finanțată de sistemul bancar, în schimb ce în SUA economia este finanțată mai ales de piețe. în ceea ce privește fondurile de rezoluție sau de stabilitate. Într-adevăr, critic ideea de a avea o primă de asigurare, care ar însemna de fapt o poliță de asigurare acordată instituțiilor, asta ar crea un uh, risc moral. În schimb, dacă de la ideea de fonduri de garanție și în mai multe țări s-a văzut că acestea pot fi folosite pentru a preîntâmpina riscul. Deci această idee, după părerea mea, are mai puține dezavantaje, nu are un efect de prag și este mult mai operațională, după părerea mea. <coughs> Bonjour, monsieur Noyer. Bună ziua, domnule Noyer, spre domnul Jigold. Am două întrebări. În primul rând, mă întreb dacă v-am înțeles bine atunci când ați spus că relația cea mai apropiată între organele de control și instituțiile financiare asigură controlul cel mai bun. Dumneavoastră ați citat sistemul american pentru a dovedi că aceasta este cea mai bună cale de a organiza un astfel de sistem. Uh, Trebuie să vă spun că după experiența pe care am avut-o, această idee nu mă prea convinge. Mi se pare că această apropiere și această distanță trebuie să fie bine echilibrată pentru a avea un control eficient. În al doilea rând, dacă e să fi tras învățăminte de pe urma acestor crize, și anume că sistemul financiar și criza acesteia se răsfrânge asupra restului economiei, nu credeți că s-ar justifica să avem un fond european finanțat de sistemul financiar pentru a aloca corect costurile de recuperare? Deci cum ar trebui să se facă această distribuire a costurilor? Domnul Borghezi are cuvântul acum. Presidente, signor Governatore, i limiti Mulțumesc, domnule guvernator și domnule președinte. Există, desigur, reguli de control, dar mai există și alți factori de luat în calcul. Inovarea financiară cu orice preț și alții ca aceștia. Practic a apărut un sistem bancar din umbră, un ansamblu de legături în uh, lumea bancară care e Uh, lipsit de orice fel de supraveghere din partea autorităților. Dumneavoastră ne-ați descris pe larg un sistem profund inovator de supraveghere și pe bună dreptate ați spus că este nevoie de norme contabile foarte bune. Însă aș dori să vă adresez o întrebare încă de pe acum. Acest sistem bancar din umbră și acest sistem bancar fantomă, practic, uh, primim semnale de alarmă conform cărora vom asista la o nouă problemă financiară. Și atunci întrebarea mea este, nu trebuie luate măsuri urgente, după părerea dumneavoastră, pentru a se evita astfel de riscuri? Fiindcă nu trebuie să uităm un lucru. Tot acest sistem, tot acest, toate aceste datorii Uh, cu instrumentele extrabursiere ale băncilor. Au fost toate acestea plătite de uh, contribuabili, ori noi îi reprezentăm tocmai pe aceștia și ei ne întreabă dacă vor continua să plătească prețul speculațiilor ai, ai, al baloanelor financiare și al tuturor acestor nereguli. Mulțumesc, domnule președinte. Fără îndoială m-am exprimat eu greșit dacă ați înțeles că aș fi spus că cu cât uh, legătura între autoritatea de supraveghere și uh, bancă uh, este mai strânsă, e mai bine. Nu, asta nu înseamnă că trebuie să creăm o autoritate de supraveghere în fiecare uh, regiune. Uh, și că ar fi mai bine dacă am avea 300 de uh, autorități de supraveghere în Europa. Dacă ați înțeles asta, m-am exprimat eu greșit. Vreau să spun de fapt că soluția nu este să concentrăm într-un singur loc toate echipele de uh, investigare, de inspecție, de analiză pentru un sistem atât de vast cum este cel european. Consider că arhitectura pe care o propune raportul la rozier în care se spune să păstrăm organi organismele de supraveghere așa cum sunt ele, însă să le inserăm într-un sistem de tip federal, care să aibă competențe de arbitraj, de gestiune, de unificare a metodologiilor, a doctrinelor, a aplicării regulamentelor, așa ceva în Europa din zilele noastre este mai eficientă, e o analiză mai, e o abordare mai eficientă. Sunt de acord cu abordarea aceasta, asta vroiam să spun. În al doilea rând, în ce privește externalitățile create în urma crizei. Nu sunt împotrivă. Ceea ce mă deranjează nu este că se uh, creează un fond, ci că se face o listă de instituții așa numite sistemice. Nu o să dau acum nume, dar există bănci care au, au dat faliment și care nu se regăsesc pe niciun fel de listă, care nu se regăseau acum 3-4 ani pe niciun fel de ast astfel de listă neagră. Uh, Practic, din punctul meu de vedere, așa ceva nu, nu soluționează problema, din potrivă, există riscul de a se înțelege din întocmirea unei astfel de lix, eh, liste că există un număr de instituții în Europa care nu sunt supuse niciunui fel de risc și cărora trebuie să le plătim prime de asigurare. Deci, eu atunci când vorbesc de asta, mă refer la fonduri de garanție, pentru că am experiența fondurilor de garanție din Franța, care încă nu sunt suficient de mm, uh, vaste, sunt altele în Europa mult mai bogate decât fondurile de garantare din Franța. Dar ideea este să acționăm de către auto ca autoritatea de supraveghere să acționeze și să aibă competența eventual chiar de a revoca uh, conducerea unei bănci și de crearea unei alte, de uh, impunerea în banca respectivă a unei, noi, uh, a unei noi conduceri. Important este să existe un astfel de fond care să fie finanțat de sectorul bancar printr-o taxă care să răspundă externalităților băncilor. Deci sunt de acord în principiu cu analiza dumneavoastră, dar cam aceasta este abordarea mea. Pe urmă, apropo de acel sistem bancar uh, fantomă sau din umbră, nu pot să dau un răspuns scurt, dar există mai multe lucruri care trebuie abordate. Trebuie să consolidăm vehiculele sponsorizate de bănci într-un cont, normele contabile din Uh, aplicabilă în Europa trebuie să uh, țin seama mult mai mult de aceste vehicule uh, decât acolo. Lucrurile se schimbă în normele contabile americane, asta este o primă observație. Apoi, trebuie să ținem seama de riscurile reale pe care băncile vor trebui să și le asume prin angajamente din partea acestor, în cadrul acestor instrumente de securitizare. Asta trebuie să se facă prin intermediul pilonului 2. Astăzi încercăm să ținem seama de lucrurile acestea tot mai mult. Deja o, așa procedam, dar în urma crizei am devenit mai vigilenți. Există deci norme care permit uh, efectuarea de activități în afara băncilor și care într-adevăr au efectele periculoase pe care dumneavoastră le semnalați. Mulțumesc! Am ajuns, cred eu, la prima parte, la sfârșitul primei părți a acestei audieri. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați uh, răspuns invitației noastre și ați răspuns unei serii de întrebări și sunt convins că sunt mult mai multe, dar nu mai este timp. Vă mulțumesc! So, wir kommen jetzt zum ersten Panel und äh, Herr Sanyo, ich darf Ihnen gleich das Wort geben. Trecem acum la prima rundă a dezbaterilor. Domnule Sanio, vă dau 15 minute la dispoziție, dar dacă vă încadrați în 12, e, tot mai, e și mai bine. Domnul Sanio, va fi destul de greu. Cei care au... Uh, cei care au trăit mari dezamăgiri mă vor înțelege a trăi într-o apocalipsă ca aceasta nu e deloc o stare sănătoasă a lucrurilor, din contră. Avem acum nevoie de ceva ce am ajuns să numim o schimbare a regimului, o modificare radicală a sistemului care a fost uh, pus în pericol și destabilizat. Însă, înainte de a vă repezi la răspunsuri strategice, schimbând paradigmele sistemice, Trebuie mai întâi să facem o analiză a uh, punctelor slabe și uh, să evităm să transformăm prin aceasta punctele uh, slabe în catastrofe. E greu de uh, respins criticile. Criza financiară a arătat că există uh, posibilitatea ca un sistem uh, prea puțin reglementat să creeze probleme grave. Am asistat în, uh, dou- în ultimii 20 de ani la o reglementare de tip Schweizer, uh, standardele internaționale care erau inițial sănătoase s-au dovedit de fapt a fi pline de găuri. Existau și mai există încă însă domenii vaste care pur și simplu scăpau supra, supra, supravegherii. Prin urmare, firme de financiare de supra, firmele financiare tot mai îndeaproape supravegheate au reușit să își păstreze riscurile cumva în afara radarelor organismelor de supraveghere. Uh, regulamentul Basel 1 urmat de o componentă de risc de piață în 1996, avea drept obiectiv de a impune constrângerea asupra posibilităților băncilor de a se extinde uh, în mod imprudent, asigurând că orice extindere a riscurilor este însoțită de o creștere uh, corespunzătoare de capital. Cu toate acestea, standardul a lăsat câteva portițe de scăpare pe care băncile le-au putut folosi pentru a submina această uh, rețea a regulamentelor financiare. Un exemplu este faptul că uh, un, uh, uh o, un capital uh, inadecvat, insuficient, a uh, impietat asupra pozițiilor de risc din portofoliul de negociere ale băncilor. Băncile n-au avut nevoie să dețină niciun fel de capital pentru uh, angajamentele de împrumut uh, care aveau scadențe de până la un an. Din acest motiv, băncile au putut să ofere cumpărătorilor uh, bonuri de trezorerie pe termen scurt, cu în sume nelimitate, uh, prin uh, angajamente de împrumut uh, uh cu scadența de 364 de zile. Acestea se numeau în mod, uh, cu un nume inocent, uh, facilități de lichiditate. Riscul extrem pe care l-au presupus, presupus aceste bonuri de trezorerie uh, s-a încheiat odată cu termenul de scadență. Încă o variantă a jocului capitalului zero s-a, a devenit și mai populară, utilizarea așa numitelor SPV, vehicule, instrumente cu scop specific, în care Uh, miliarde de titluri de valoare cu risc ridicat au fost stocate. Problema fundamentală pentru standardele de capital a fost dacă băncile, în momentul în care creau și gestionau aceste vehicule, trebuiau să, să le consolideze sau nu. Răspunsul a venit din partea unor standarde de contabilitate internațională imprecise, care au fost acceptate de organismele de reglementare financiară. În acest caz, IAS 27 împreună cu standardul însoțitor de interpretare SIC 12 au reprezentat sursa problemei. Pentru aceia care au conceput aceste instrumente cu destulă uh, inteligență, uh, lucru care de-al nu era dificil, auditorii au arătat că puteau să hotărască dacă să le consolideze sau nu. Până la urmă, non-consolidarea a creat una dintre cele mai mari părți ale uh, sistemului bancar fantomă, o structură uh, problematică, fără niciun fel de susținere în capital, care uh, nu putea decât să uh, se prăbușească foarte repede. Asta s-a și întâmplat până la urmă. Presupunerea că băncile care sponsorizează aceste SPV-uri uh, conduc uh, afaceri fără risc uh, s-a dovedit, dovedit, dovedit curând un miraj. Cei care au cumpărat bonuri de trezorerie emise de SPV-uri pentru refinanțare nu aveau intenția de a-și asuma riscurile investițiilor cu risc ridicat ei au obligat băncile care uh, gestionau aceste instrumente SPV să-și asume răspunderea pentru riscurile care decurgeau din uh, bonurile cu risc ridicat, chiar dacă băncile nu oferiseră niciun fel de garanții contractuale. În cazul în care o bancă refuza acest lucru, uh, avea foarte puține șanse de a supraviețui crizei de încredere de pe piață. Doamnelor și domnilor, motivele pentru care criza a fost um, stimulată de către transferul excesiv de risc de credit prin securitizare este că băncile și-au securitizat împrumuturile, transformându-le în uh, active sau în, uh, securi, în uh, titluri de valoare bazate pe uh, active s-au creat titluri de valoare tot mai obscure, cu nume bizare, cum ar fi uh, CDO la pătrat sau CDO la cub. Complexitatea tot mai sporită a acestor produse a depășit uh, capacitatea cumpărătorilor de a le înțelege. Atunci când cumpărau astfel de produse, cumpărătorii erau în poziția de a face mm, evaluări sofisticate ale riscului. În, în schimb, ei uh, erau dezorientați de complexitatea excesivă a acestor produse și incapabili să stabilească conținutul real al datelor care se refereau la risc. Până la urmă, nu mai aveau cum să facă distinția între ceea ce era real și ceea ce era înșelătorie. Astfel, au căzut victima unor subterfugii utilizate pentru a ascunde calitatea slabă a titlurilor de valoare care se aflau la baza acelor împrumuturi, respectiv împrumuturile ipotecare. Cum a putut această șmecherie să continue cu succes atâția ani? Răspunsul este scu ușor. Cei care au provocat-o în Statele Unite erau uh, supuși într-o prea mică măsură reglementărilor. Această criză financiară, financiară s-a născut fără îndoială în Statele Unite ale Americii. Ale Americii. Lipsa unor uh, standarde de împrumut uh, uh, reglementate la nivelul Statelor Unite a dus la o criză de o scară încă nemai întâlnită. Din punctul de vedere al uh, celor care au provocat criza în Statele Unite, nu era nevoie să evaluezi corect riscurile aferente împrumuturilor, pentru că acest, ei ar fi, mm, le-ar fi putut securitiza rapid și să transfere riscul din bilanțul lor către cumpărătorii mm, inocenți. Dacă am avea încă o dată uh, securitizarea, în momentul acesta este, se pare uh, moartă ca, un, uh, ca o pasăre dodo, ar trebui să corectăm stimulentele perverse prin a cere, prin, obligând instituțiile financiare să mai păstreze ceva bani și astfel încurajându-le să monitorizeze corect capacitatea de uh, restituire a banilor uh, a mm, celor care împrumută. Mai important este ca toți participanții de pe piață importanți să mm, fie supuși unor reglementări uh, stricte. În acest moment, povestea tristă a securitizării nu poate fi spusă fără a ne referi și la agențiile de rating, Acestea au uh, subestimat uh, uh grav uh, riscul sistemic și prăbușirea uh, pieței uh, imobiliare din Statele Unite în general. Modelele lor matematice funcționau pe baza presupunerii că riscurile unice urmau să fie independente unele de celelalte. Dar criza recentă a dovedit faptul că această presupunere era uh, mult prea optimistă. O altă problemă importantă care trebuie abordată este constă în uh, derivatele, în piețele derivate de credit uh, nesupuse controlului, în, speci, în special cele uh, numite CDS. Deși acesta reprezintă un tip special de uh, asigurare, unul foarte riscant, el nu este supus reglementărilor. Și astfel, um, au existat motive bune ca Guvernul Statelor Unite să salveze pe unul dintre jucătorii cei mai importanți de pe piața CDS, și anume compania de asigurări AIG. Dacă n-ar fi făcut-o, sistemul financiar internațional s-ar fi prăbușit peste noapte. Este nevoie urgent să se adopte o, un regim de reglementare care să facă față forței distructive a posibilelor reacții în lanț care ar putea să uh, demareze uh, fără să poată, fi, să poată fi controlate. O astfel de situație se referă și la așa numitele societăți, așa numite prea mari pentru a uh, falimenta sau prea conectate între ele pentru asta. riscul moral reprezintă o amenințare serioasă la adresa stabilității financiare și trebuie să găsim posibilități de a gestiona această problemă greu de depistat. Există multe propuneri corecte, dacă sunt viabile sau nu rămâne de văzut, însă ele trebuie să fie dezbătute pe larg. Eu unul sunt pentru introducerea unui regim de rezoluție care să poată să lichideze băncile care se află în dificultate fără să creeze un efect de contagiune. Uh, falimentul unei bănci mari, unei bănci mari uh, a dar care este gestionată corect, uh, ar duce la uh, eliminarea problemei uh, riscurilor morale. Ceea ce ne trebuie este un acord internațional pe marginea unui, unei, unui regim de rezoluție cu adevărat global. Știu că este doar un vis, pentru că ultimii 50 de ani au arătat că țările nu doresc acest lucru în momentul în care se vorbește despre propria lor legislație privind insolvența. Doamnelor și domnilor, întotdeauna uh, lumea a trecut prin perioade de criză și am asistat la una ca aceasta uh, de curând, dar a reușit să depășească fiecare dintre aceste crize. Trebuie de aceea să uh, monitorizăm îndeaproape participanții la piață. În momentul în care o astfel de instituție își asumă riscuri exagerate, trebuie să facem în așa fel încât să impunem imediat măsuri de corecție și să le aplicăm dacă este cazul. Rezultatul nu o să le placă. Ca să-l citez pe un poet german foarte cunoscut, o să spun că Nebunia durează puțin, dar căința durează toată viața. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare, care a fost chiar autocritică la un moment dat. Acum vom da, cuvânt, vom da cuvântul altor vorbitori înainte de a trece la runda de întrebări și răspunsuri. Dăm cuvântul doamnei Bettina Corves de la Allianz Spa. I think that should work. Um, let me start my comments uh, with a brief... Mulțumesc, aș dori în primul rând să recapitulez prim, principalele cauze ale crizei financiare care a devenit după aceea o criză economică. Controlul insuficient a dus la o utilizare excesivă a instrumentelor de tip pârghie de îndatorare. Acest uh, efect de pârghie a dus la o creștere a lichidităților și a fluxurilor de lichidități dintre bani și instituții financiare, care în consecință au fost subestimate de uh, actori și de autoritățile de reglementare. Astfel, uh, lichidități în exces au fost injectate de băncile centrale, și vreau să le menționez mai ales pe cele din America, dar și de guverne, prin uh, deficitul public. În unele state s-a constatat că mediul de reglementare este insuficient. De exemplu, în Statele Unite, doar 25% dintre entitățile financiare făceau parte din acest mediu de uh, supraveghere și reglementare. Acest lucru a fost menționat deja de domnul Sanio, dar cred că trebuie menționat din nou. De asemenea, faptul că s-a uh, Uh, pus prea mult accent pe modelele matematice, conflict de interese, lucruri care au dus la o evaluare inadecvată a riscurilor de către agențiile de notare. Și aș dori să menționez și lipsa de transparență și uh, armonizarea insuficientă a standardelor contabile, care în unele cazuri au dus la uh, comportamente irresponsabile. Am să trec acum la o altă parte importantă pe care aș dori să o comentez pe scurt. Principalele cauze ale crizei trebuie să ă, fie găsite și în domeniul guvernanței corporatiste. De exemplu, un management ă, inadecvat al activelor, pasivelor și lichidităților. De exemplu, criza ipotecară din Statele Unite a arătat o stabilire inadecvată a prețurilor și o, o tratarea riscurilor inadecvată, de asemenea, scheme pe termen scurt de compensare și stimulare. Vreau de asemenea să pun în evidență impactul unei uh, influențe inadecvate și unor competențe inadecvate pentru gestionarea riscurilor și a funcțiilor de uh, respectare din instituțiile financiare. Nu trebuie să uităm că prea mulți Prea mulți participanți, prea mulți actori de pe piață caută uh, rate, uh, caută profit mult prea mare, fără să țină cont de riscurile care le însoțesc. Aș mai dori să menționez și că există organizații de consumatori care au tendința să îi stimuleze pe furnizori să facă cât mai mult profit la prețuri cât mai mici și se poate ca acestea să nu aibă întotdeauna evaluări corecte ale riscurilor. Apoi, niște uh, considerații generale. Sectoarele financiare au fost afectate diferit în diferitele state. Vă dați seama uh, care a fost procentul de garantare uh, a planurilor de salvare pentru PIB, care în unele cazuri a fost uh, adus, a fost de ordinul zecilor și în alte cazuri a fost sub 1%. Sectorul asigurărilor din Uniunea Europeană s-a arătat mult mai stabil decât cel bancar. De asemenea, autoritățile de reglementare au avut competențe diferite și calități diferite, ceea ce a contribuit la adâncirea diferențelor. Vreau să mă refer la instrumentele de reglementare și, despre, și la eficiența acestora vreau să le împart în uh, patru categorii. Organizarea principiilor de supraveghere, cerințele cantitative de solvabilitate, protec protecția consumatorilor și a investitorilor și guvernanța corporatistă. Cred că criza financiară a demonstrat că o coordonare puternică la nivel european este esențială și că supravegherea europeană trebuie să fie interconectată strâns cu autoritățile naționale de supraveghere. Supravegherea trebuie să fie bazată pe principii. Ce înseamnă asta? De exemplu, o interpretare prea uh, ad literam a standardelor ar putea să ducă la un comportament prociclic care să alimenteze și mai mult criza. Și cred că organizarea principiilor de supraveghere trebuie să țină cont și de diferențele evidente din modelul de afaceri dintre sectorul asigurărilor și cel bancar. Avem nevoie de o supraveghere eficientă, însă lipsită de birocrație și de uh, prea puțină coordonare. Principiile supravegherii sunt transpuse în cerințe cantitative de solvabilitate și cred că trebuie să uh, ne punem anumite întrebări în legătură cu aceste cerințe cantitative de solvabilitate. raportul uh, de capital trebuie să uh, reflecte mai adecvat riscurile de piață și uh, de răspândire și de lichidități. Trebuie să ne întrebăm dacă este cazul să reevaluăm eligibilitatea anumitor clase de active în ceea ce privește capitalul și acoperirea rezervelor. Apoi, regulile de management al activelor și pasivelor Poate că ar trebui să limităm refinanțarea pe termen scurt a împrumuturilor pe termen lung. Însă, răspunsurile concrete la aceste întrebări presupun găsirea unui echilibru între cerințele de capital și competitivitatea necesară pe termen lung a instituțiilor financiare pe plan internațional. Cel de-al treilea element al supravegherii este reprezentat de protecția consumatorilor și a investitorilor. Transparența produselor și caracterul adecvat al produselor trebuie să reflecte profilul de risc și beneficii al produselor. Ceea ce este valabil pe to pentru toate produsele, credite de consum, credite ipotecare sau instrumente financiare complexe rolul și supravegherea agențiilor de notare trebuie să fie monitorizat atent. Trebuie să se evite conflictele de interese, să se asigure transparența modelelor și a evaluărilor și, de asemenea, să se găsească competențele necesare în cadrul acestor agenții de notare. Însă, măsurile necesare pentru a spori protecția consumatorilor și a consumatorilor presupun înțelegerea faptului că beneficiile mari sunt legate de riscuri mari. Mai trebuie să ne gândim și la gestiunea instituțiilor financiare. Trebuie să consolidăm funcția de managementul riscului și de și de respectarea regulilor în instituțiile financiare. Managementul riscului nu poate să fie un turn de fildeș care să elaboreze modele matematice sofisticate și să arate rezultatele doar pe hârtie. Această cultură a riscului trebuie să facă ca deciziile cotidiene să fie luate la nivelul întregii organizații, zi de zi. Avem nevoie de reguli contabile, transparente și omogene pentru a spori încrederea între uh, instituții și între state. Principiile și orientările uh, privind compensarea, acestea trebuie să fie transparente, să fie legate de matrice adaptate la risc, să includă obiective pe termen mediu și planuri de compensare pe termen lung. Din punctul meu de vedere, este esențial ca această supraveghere să fie bazată pe valori etice comune. Și cred că nu trebuie să uităm că gestiunea corporatistă trebuie să fie bazată pe etică, în primul rând. Și ca să rezum tot ce am spus, avem nevoie de o supraveghere mai bine coordonată și mai bine ajustată la nivel european Supravegherea financiară, supravegherea solvabilității, protecția consumatorilor trebuie să fie desfășurate în mod coordonat și armonizat. Gestiunea corporatistă trebuie să fie bazată pe valori etice clare. Și un exemplu bun uh, este acela al dialogului sporit și continuu dintre autoritățile de supraveghere, acele politice și instituțiile financiare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc și pentru că ați respectat timpul de vorbire. Ultimul vorbitor este domnul Thomas Wieser. Vă mulțumesc. Eu voi fi subțin, deoarece nu voi repeta ceea ce au spus antevorbitorii mei. Suntem cu toții de acord asupra multor elemente. În primul rând, în ce măsură măsurile de reglementare și de control ar fi putut împiedica criza? Eu mi-aș pune o întrebare retorică pentru a încerca să răspund. În ce măsură legile de control al traficului, de exemplu, reușesc să împiedice accidentele rutiere? E clar că joacă un rol, însă la urma urmei șoferii sunt cei responsabili. Din cele auzite în această după amiază, ne dăm seama că supravegherea și reglementarea la nivel uh, global, dar și european, au fost prost adaptate în fața realității pe care o presupunea această piață globalizată. Au fost uh, prost adaptate, deoarece produsele existente pe piață erau foarte complexe și, de asemenea, multe produse și segmente de pe piață erau necontrolate, nereglementate. Multe produse, deci, necontrolate și aceste segmente nereglementate au fost rezultatul lipsei de măsuri în, în acest domeniu. Trebuie să cunoaștem piața pentru a vedea în ce sens se poate reglementa și controla pe viitor. Reglementarea și controlul sunt diferite, dar și apropiate. Există o un larg lanț de cauze și evenimente care roală, joacă un rol important, iar, după părerea mea, politica de monitorizare are un rol foarte important la început, iar ulterior intervin reglementarea și controlul. Different uh, role of securitization. Securitizarea după părerea mea, este diferită de... Rolul acesta este diferit de cel pe care l-a prezentat domnul Saniu câteva clipe în urmă. Există clar pericolul de a exagera cu securitizarea, securitizare care are și aspecte pozitive. Dacă este gestionată așa cum trebuie, securitizarea poate contribui la reducerea riscurilor într-un mod pozitiv. Dacă este gestionată prost, atunci prin aceste calcule matematice nu se face decât să se crească uh, pericolul, riscul în mod exponențial. Rolul reglementării și controlului. Nu a existat o abordare microprudențială, macroprudențială. Sistemul financiar nu a fost... Uh, se considera că exista totuși anumit, un anumit nivel de control și, prin urmare, un anumit nivel de siguranță, ceea ce era însă greșit. În ceea ce privește riscurile sistemice, ne-am dat seama că nu eram bine echipați pentru a ne da seama că riscurile aritmetice înseamnă mai mult decât o sumă aritmetică a riscurilor pe care le au individual diferitele instituții. Nu e vorba de matematică simplă, e vorba de uh, o matematică superioară pe care nu o înțelegem bine și care are niște elemente potențiale exponențiale de un nivel superior. riscurile vin și în urma unui comportament colectiv. Și nicio autoritate de control nu poate împiedica acest lucru. Noi încercăm eventual să reducem volatilitatea și efectele prociclice, însă acestea nu dispar, deoarece nu e vorba de un comportament individual aici, ci de un comportament colectiv. La un moment dat eram președintele Comitetului privind piețele financiare, iar participanții, membrii acestui comitet, se felicitau unii pe alții, deoarece riscurile nu au depășit sistemul financiar. Eu i-am întrebat însă unde s-au uh, răsfrâns aceste riscuri. Au spus la investitori. Dar ăștia nu fac și ei parte din sistemul financiar, am spus ei, Nu, nu, nu, ei sunt niște entități private, mi-au răspuns acești stimați colegi. Încă o greșeală, o abordare greșită. Gândiți-vă ce s-a întâmplat cu produsele legate de fondurile de pensii. Deci riscul era mult mai existent în sistem decât uh, uh credeau și experții din acest domeniu. Acest lucru s-a dovedit a fi foarte periculos. deoarece s-a văzut că interacțiunea acestor componente de risc diferite au avut un efect prociclic și prin urmare în momentul de față analizăm toate aceste chestiuni, cum ar fi, de exemplu, pârghia prin îndatorare, interacțiunile din sectorul bancar și dintre sectorul bancar și economia reală și consolidarea dinamicii financiare atât de inerentă sistemului. Problema a fost că gestiunea riscului la nivel instituțional a eșuat peste tot. De aceea e nevoie de o gestiune mai bună a întreprinderilor. Asta e drept, însă acest lucru presupune un nivel mai bun de risc. Chestiunea pe care, întrebarea pe care trebuie să ne opunem punem este de ce au existat atât de multe riscuri în acest sistem. Și cred că aici trebuie să revenim la cauzele legate de politica de monitorizare, de faptul că s-au uh, furnizat prea multe lichidități, nu doar în Uniunea Europeană, în SUA, ci la nivel internațional și acest exces de lichiditate care există și în momentul uh, de față este, este motivul pentru care s-a creat acest nivel atât de ridicat de risc. E clar însă că nu doar acest element trebuie soluționat dacă vrem într-adevăr să depășim criza. Ce se întâmplă în momentul de față? La nivel european se întâmplă foarte multe, așa cum știți și dumneavoastră. Există acum un follow-up la raportul la rozier. Raport care abordează atât uh, chestiunile macroeconomice cât și microeconomice. S-a vorbit despre cerințele de capital și revenim la aceeași problemă. Cât risc și cât capital avem în sistem. Riscurile trebuie să devină mai costisitoare pentru a stimula capitalul și acumularea de capital. Uh, Regulile de contabilitate, de asemenea, sunt foarte importante, sunt foarte discutate la nivel internațional. Uh, regula IASF 39 este, de exemplu, foarte importantă. Zi de zi mă gândesc la ea. Capacitatea europeană de a gestiona criza, S-a dovedit că eram pregătiți, însă nu pentru astfel de criză. De asemenea, De asemenea, s-a văzut că nu eram echipați pentru o astfel de criză sistemică la nivel internațional. Noi am subestimat, practic, riscurile în, pe viitor va trebui să fim mult mai capabili de a gestiona criza prin scheme de garantare, prin măsuri legate de insolvabilitate, de exemplu. Regulamentul și controlul financiar au eșuat, nu au reușit nici măcar să atenueze criza. Eram în spatele curbei ne întrebăm dacă soluția va, de, va veni printr-o implicare mai redusă a Uniunii Europene. Nu, din potrivă, va trebui să revenim la întrebările pe care le, spuneam la, le puneam la început, să extindem perimetrul controlului. De asemenea, trebuie să analizăm cu mare grijă um, modul în care analizăm implementarea. Și de asemenea aș vrea să vă atrag uh, atenția asupra unei discuții care e pe cale să apară și anume există pericolul unei suprareglementări. Ei bine, depinde de punctul de vedere pe care îl ai ești o bancă reglementată, da, clar că te gândești că există acest risc. E nevoie de asemenea de o analiză macroeconomică foarte atentă. După părerea mea, există riscuri de subreglementare și de suprareglementare și de aceea e nevoie de o analiză economică pentru a vedea dacă într-adevăr sistemul nostru este coerent și cuprinzător. Cred că atât am avut de spus. Mi s-a terminat timpul. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum voi da cuvântul colegilor pentru a adresa întrebări. Vă propun să procedăm în felul următor. Mai întâi voi da cuvântul unui număr de doi membri din partea PPE, doamna Epnar. Doamna Hubner și apoi Otmar. Mulțumesc foarte mult! Faptul că nu am reușit să anticipăm și să prevenim criza ne uh, așează într-o companie destul de elitistă la nivel mondial, deci nu trebuie să ne fie foarte rușine de asta dar va trebui pe viitor să evităm riscurile aferente unor astfel de cutremure ca cel prin care am trecut. Nu știm foarte multe lucruri despre cadrul acesta uh, și despre impactul și rezultatele sale uh, așa cum ni le-am dori. Chiar dacă l-am adopta cadrul acesta de reglementare, nu știm cum va arăta punerea sa în aplicare. Nu știm dacă uh, există o analiză la nivelul statelor membre a posibilelor reforme suplimentare care s-ar adăuga acestui cadru. Nu știm cum se ajustează fin la nivelul instituțiilor financiare, cum se vor adapta ele la acest nou cadru și, în general, la întregul cadru al privatizării și restructurării, care sunt fenomene care sunt și ele în curs. Cred de asemenea că va fi important să ținem seama de faptul că toate aceste modificări și ajustări vor avea loc și în conformitate cu niște strategii de scăpare, de ieșire, de exit și financiare și economice. Deci întrebarea mea este una clară. Când credeți că vom reuși să spunem că suntem în sfârșit într-o situație de normalitate? Thomas. Mulțumesc. Am o întrebare pentru domnul Sanio. V-ați referit la reglementări Schweizer, așa le-ați numit. Cu alte cuvinte, vreți să spuneți că s-au înființat societăți cu uh, instrumente uh, într-un scop specific, dar nu s-a știut care erau uh, uh problemele care le însoțeau din cauza lipsei de, transparente, de transparență. Atunci v-aș întreba cum putem să ne asigurăm că pe viitor cumpărătorii nu vor mai fi înșelați în acest fel? De asemenea, nu s-au luat suficiente măsuri de supraveghere pentru a justifica acest lucru. Ați spus că nu există suficiente resurse umane, dar am dorit să știm dacă este corectă această teorie, pentru că, până la urmă, s-ar putea să se facă ceva în acest sens. Domnul Vizar. Exemplul pe care l-am folosit la început, legat de faptul că, iată, regulile de circulație nu pot împiedica absența tuturor uh, accidentelor de circulație pe viitor, dar ele pot să mă împiedice să circul prea repede. Vreau să spun că trebuie să încercăm să găsim un sistem mai eficient. De exemplu, în Austria eu nu o să beau și o să conduc uh, niciodată, uh, o să conduc întotdeauna nu sub influența alcoolului și cu toate acestea pot avea loc accidente. Deci, ideea este să creăm un mediu, ideea că am putea crea un mediu complet lipsit de risc este ireal, nerealistă, dar ar trebui uh, să creăm un mediu pe care să-l considerăm ca fiind mai sigur. Și după o analiză atentă, răspunsul la această întrebare este da. De ce? Pentru că trebuie să existe o legătură între supravegherea micro și macro. În al doilea rând, știm cu toții că uh, am putea să acordăm competențe sporite autorităților de uh, supraveghere. Sigur că nu putem trăi într-o lume perfectă. Există și cadre constituționale pe care, în, în care nu putem să intervenim. O condiție fundamentală este ca să sporească cooperarea la nivel mondial, pentru că granițele, faptul că nu mai există granițe în Uniunea Europeană nu a împiedicat uh, persistența riscurilor. Dar trebuie să identificăm riscurile pe care eu unul le-am văzut apărând foarte des în trecut. Renaționalizarea, renaționalizarea uh, piețelor financiare din Europa. În momentul acesta, piața financiară este acum mai fragmentată decât acum doi ani. Deci trebuie să dăm ceasul înapoi să facem să apară din nou o piață financiară europeană și mai puternică decât a fost și această combinație de supraveghere micro și macro ne va permite să facem față mult mai întăriți viitoarei crize care va veni. Domnul Sanio, mulțumesc, sunt într totul de acord cu ce spuneți și anume că că așa numitele activități de uh, amortizare ar putea să aibă un efect pozitiv pentru viitor. Pentru că n-am avut foarte mult timp la dispoziție, n-am putut să abordez toate lucrurile pe care mi le-am propus în profunzime. Dar o să revin acum la un lucru pe care îl cred foarte important. Am descris normele de reglementare internaționale ca fiind pline de găuri. Știm că au existat excepții, dar aceste norme au fost puse în aplicare una câte una la nivel național, sau altfel spus, practic n-a existat niciun fel de garanție. Golurile, problemele, n-au fost descoperite doar când a apărut criza. Ele existau și au fost pur și simplu acceptate. Și dați-mi voie să vă reamintesc că criza a explodat după vreo trei decenii de dereglementare puternică, în care nu mai erai în situația de a justifica în fața organismului de reglementare fiecare îndepărtare cu un milimetru de la normele internaționale. Eu nu dau vina pe legiuitor. Asta a fost situația la nivel mondial. Care este însă problema reală din spatele acestei situații? Și aș vrea să spun măcar câte, câteva cuvinte. Problema reală a fost că organismul de supraveghere a avut o problemă de informare eu am spus că ceea ce a declanșat criza a fost ca un fel de decla declanșator nuclear în Statele Unite. Vorbim de așa numitele deșeuri toxice de 1,1 miliarde de euro în moneda noastră. Dar unde dar, dar ar fi trebuit ca organismele de reglementare să analizeze la nivel macro uh, unde apar problemele la nivel mondial. Am discutat mult în diferite foruri care ar putea fi punctele vulnerabile la nivel internațional, de unde ar putea decurge crizele. Și au existat multe astfel de surse posibile, dar uh, împrumuturile, creditele cu risc ridicat în Statele Unite, asta ne-a scăpat. Puteți și dumneavoastră să căutați pe internet. Să puteți să vedeți dacă a existat măcar cineva care să fi avertizat cu privire la posibilitatea riscurilor acestor uh, împrumuturi. Eu vă spun că eu n-am găsit pe nimeni. Eh, Mai sunt doi vorbitori din partea socialiștilor. Ok. Signor Coferati. Domnul Coferati. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare și aș dori să știu ce răspuns mi-ar putea da uh, membrii panelului. Mă gândeam la faptul că subiectul dezbaterii noastre este practic un triunghi compus din autoritățile de supraveghere și control, respectiv lumea politică pe care o reprezentăm noi și al treilea uh, colț al triunghiului, instituțiile financiare sau băncile. Din dezbaterea noastră, însă, în dezbaterea noastră, însă, nu se regăsește nicăieri al patrulea colț, și anume utilizatorii, întreprinderile, familiile, cetățenii. Și atunci mă întreb, în momentul în care vorbim de reglementare, nu ar fi cazul oare să avem în vedere și un sistem de a crea o legătură cu utilizatorii? Nu știu în ce formă ar putea să se întâmple lucrul acesta, dar cred că ar trebui să începem un astfel de demers încă din Europa. Trebuie să avem un raport clar uh, cu utilizatorii care să nu explodeze doar în momentul crizei. La mine în țară, de exemplu, au existat uh, intervenții și plângeri în fața tribunalului împotriva băncilor și asta a avut un efect distructiv. Poate că ar fi trebuit să ne gândim la asta mai devreme. Domnul președinte, doamna Corvez Fundarer. Doriți dumneavoastră să răspundeți la această întrebare și apoi, eventual, unul dintre eh, ceilalți vorbitori va dori să completeze răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc! Este adevărat, cred eu, că ne-am concentrat foarte mult pe acest triunghi la care v-ați referit dumneavoastră și că am lăsat deoparte consumatorii. Problema este că diversitatea consumatorilor este foarte mare. Există probabil și organizații de consumatori, dar nu, altminteri nu există niciun fel de structură organizată a consumatorilor pentru a putea completa triunghiul și a-l transforma într-un pătrat. Nu există, spuneam, o structură organizată care să le concentreze interesele și să-i reprezinte. Din punctul meu de vedere, este important să îi avem în vedere însă. Ce fac organizațiile de consumatori este foarte bine, dar cred că, până la urmă, protecția consumatorului trebuie să facă parte din procesul de supraveghere. Așa că e una... Nu știu dacă este bine să ajungem în situația în care să creăm un al patrulea pilon, ca să-i spunem așa, uh, să ne apucăm să uh, elaborăm modele și criterii de evaluare. Cred mai degrabă că protecția consumatorului trebuie să facă parte integrantă din activitatea de supraveghere. De aceea cred că ar trebui să uh, ne concentrăm foarte mult pe acest domeniu. Domnul Sania. Da, consuma, protecția consumatorilor, un, lucru foarte important. Aici e așa, un joc ironic. Eu uh, am descris cu oarecare cinism situația în care unii dintre participanți uh, instituție la acest uh, joc de vânzare-cumpărare au avut nevoie de protecția consumatorilor pentru că, de fapt, nu aveau uh, nicio nu știau ce cumpără. Deci e nevoie de protecția consumatorilor pentru a-i apăra pe aceștia de produsele periculoase și de a ajuta să nu facă o uh, alegere fără să fie în cunoștință de, cază, de cauză. Însă în această criză, pe scurt, niciun consumator uh, nu a fost cu adevărat, uh, nu a suportat o pagubă cu adevărat, ci instituțiile au uh, fost cele care au uh, uh, plătit prețul, nu consumatorii cu amănuntul. Nu vreau acum să-l citesc pe Warren Buffett, toată lumea îl citează mereu, dar aceste produse sunt, din punctul de vedere al riscului sistemic, foarte periculoase și sunt cu atât mai periculoase cu cât uh, anumiți participanți la piață le înțeleg mai puțin și au în același timp posibilitatea de a le cumpăra. Asta este o problemă foarte dificil de rezolvat. Și ca să răspund întrebării dumneavoastră, este greu să limităm uh, posibilitatea participanților la piață să participe la piață. Parlament... Udo Bullman, mulțumesc. Parlamentul European legiferează la ora actuală cu privire la noua structură de supraveghere și acum este în contradicție cu Consiliul în legătură cu echilibrul care trebuie găsit. Deci, cât trebuie să controleze această structură, cât trebuie să fie lăsat pe seama statelor membre și cum anume trebuie uh, sistemul european să se asigure că sistemul de supraveghere funcționează bine. Vreau să întreb pe experți dacă consideră că propunerea Comisiei oferă echilibrul necesar. Probabil că ați remarcat că la Parlamentul European se preferă mai multă Europa în uh, organismele de supraveghere. În ceea ce privește uh, Comitetul de uh, Control al Riscurilor, credeți că trebuie să avem încredere într-un astfel de comitet de nivel european pentru protecția diferiților actori? Uh, domnule Thomas Wieser, nu uitați, dragi colegi, că în curând vom începe și cea de-a doua parte a dezbaterii, care se va ocupa tocmai despre această chestiune și anume ce model vom folosi pentru viitorul Europei. Uh, thank, thank you very much. Uh... Mulțumesc. Desigur, uh, ca reprezentant al Comitetului Economic și Financiar, eu am un atașament emoțional, dar și instituțional deosebit față de textele pe care le-am propus Consiliului și care au fost adoptate de Ecofin. Poate că sunt eu uh, subiectiv din cauza legăturii sentimentale. Consiliul și Parlamentul cred că sunt de acord în legătură cu faptul foarte important că trebuie să existe un braț macroprudențial foarte puternic și acest lucru ă, este foarte dezbătut, desigur, a fost foarte dezbătut și la Consiliul. Însă acesta trebuie să fie îmbinat cu o abordare microprudențială mult mai puternică. Nu există, de, deci, nicio divergență aici între Parlament și Consiliu. Sigur că în cadrul Consiliului au existat uh, în 28 de opinii diferite și nu 27 câte state membre sunt în legătură cu această idee de mai multă Europa. Vă dați seama că a fost destul de greu de făurit acest compromis care a fost uh, până la urmă însă adoptat cu greu. Eu aș fi vrut să se integreze uh, mai mult, să se pună mai mult accentul pe intervenție europeană. Cred că ar fi fost de preferat însă să avem mai multă Europa decât să avem um, o intervenție pe termen foarte lung. Este însă un compromis bun și uh, înțeleg cu toate acestea și poziția Parlamentului. Bun ziua, Mai aveți și dumneavoastră ceva de adăugat, domnule Zanio? Nu, sincer nu, pentru că s-ar putea înțelege greșit că eu reprezint aici guvernul german, ceea ce nu fac. Dar aș vrea să vă spun totuși câte ceva, pentru că cred că este important uh, aspectul macro. După cum am mai spus în public, de multe ori se consideră că aspectul macro era necunoscut până de curând. Dar împreună, Consiliul și Parlamentul ați luat-o pe calea cea dreaptă și vreau doar să Subliniez importanța acestui subiect. Este esențial să se definească un cadru instituțional care este nou, iar uh, acest cadru macro, aspectul macro să primească o temelie solidă. Trebuie să ajungem la acest rezultat în viitor, pentru că dacă ne uităm la trecut, ne dăm seama că uh, dacă ar fi existat acest Consiliu de Risc, dacă ar fi funcționat, Uh, nu știu dacă ar fi sesizat uh, iminența crizei creditului ipotecar și dacă ar fi venit cu sfaturile potrivite pentru a face față acestei crize la momentul potrivit. Vorbim despre o tendință globală. Oare dacă ar fi existat instituția noastră europeană, oare Statele Unite ar fi acceptat consilierea ei și cum ar fi funcționat totul? Pe mine mă interesează foarte mult rezultatele la care se va ajunge când întregul sistem va funcționa și dacă va avea succes. Este un proverb englez vechi, cred că trebuie să-l folosim aici. Timpul pune la încercare adevărul, care în engleză este și o aliterație foarte frumoasă. Uh, sau încercare și eroare, o metodă bine cunoscută, dar își prefera să nu fie erori deloc. Doamna Anne Jensen și apoi domnul Gigold. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru aceste intervenții. Am vorbit amândoi despre Schweizer, o brânză cu multe găuri, și despre faptul că poliția nu reușește să facă singură totul. Uh, știți că la mine în țară e foarte multă zăpadă în momentul acesta și când am venit aici am văzut că toate mașinile mergeau foarte încet și asta pentru că pe marginea drumului erau foarte multe mașini accidentate. Poliția nu era prezentă, dar era clar că situația este periculoasă și deci toată lumea era prudentă. Ați vorbit despre o situație în care autoritățile de reglementare nu ar putea să facă, de fapt, nimic și totul ar fi foarte relaxat. Oare așa cum a sugerat sau a lăsat să se subînțeleagă domnul Noaie, uh, oare exagerăm cu toții? Oare în sectorul bancar se înțelege de fapt cât de grave sunt faptele care s-au întâmplat? Se începe să se simtă nevoia de acțiuni mai prudente? Asta aș vrea să vă întreb. Domnule Zan, eu prefer să vă pun această întrebare în germană. Ați vorbit despre ce se întâmplă după eșecul supravegherii și al reglementării, dar când ați uh, vorbit despre acest lucru, ați vorbit doar de eșecul reglementării, nu și de cel al supravegherii. Ce se întâmplă cu responsabilitatea dumneavoastră, pentru că ați fost implicat, puteți să participați tot timpul, Uh, să vă întâlniți cu Comisia de Specialitate din Parlamentul German și așa mai departe. Însă nu ați spus nimic. Ați fost foarte conservator în avertizările pe care le-ați făcut. Ieri un uh, episcop a uh, o episcopă, de fapt, din Germania <laughs> Un episcop femeie și-a dat demisia, dacă putem spune așa, pentru că fusese prinsă de poliție conducând beată. Vreau să știu care sunt consecințele acțiunilor noastre. Este toată lumea oare atât de responsabilă? Cred că întrebarea dumneavoastră este prea personală, spune președintele. Poate ar fi mai bine să vorbim aici despre instituții. Vă rog să reformulați. Cred că de-abia după aceea am să rog pe domnul Sanio să răspundă. Dacă îmi permiteți, uh, eu am fost invitat aici ca expert. Nu mi s-a cerut până acum să-mi dau demisia. Nu am trecut niciodată prin această experiență și trebuie să vă spun că sunt un pic supărat din această cauză. Eu vin aici ca expert și nu vin aici ca să intru într-o uh, luptă în arena politică. Cred că modul în care oamenii se poartă unii cu alții este unor destul de ciudat sau modul în care alt, unii și alții acționează este bizar și nu vreau să vă spun acum părerea mea, o să vă spun între patru ori dacă doriți. O să m am să trec acum la următoarea întrebare, nu știu dacă domnul Viză dorește să răspundă. Deci, care este poziția noastră acum? Eu sunt de acord cu cum să spun, uh, cu guvernatorul Noaie, nu a avut o formulare foarte puternică, e drept, dar a sugerat că ar trebui să avem grijă și să nu cerem prea multe deodată. Cam așa văd eu lucrurile. Cred că asta a fost și uh, poziția sa. Ce se va transmite băncilor în următoarele luni va fi foarte mult. Știm că vom avea cerințe foarte stricte și în același timp americanii introduc noi idei și anume că își vor bani înapoi. Uh, se vorbește despre cost, toate aceste costuri de, ale planurilor de salvare care s-ar putea să fie foarte ridicate până la urmă. Mai este apoi și ideea de a crea fonduri, super fonduri care să fie uh, doldora de bani și sunt foarte mulți bani implicați. Uh, acestea vor avea efecte cumulative care până la urmă ar putea să facă ca băncile să nu mai acorde deloc credite. În același timp, cineva a mai menționat uh, acest lucru, că băncile centrale vorbesc de strategii de ieșire, adică de uh, acapararea fondurilor ieftine de pe piață. Deci, toate acestea se vor întâmpla probabil în următoarele luni și va fi foarte delicat. Și le doresc tuturor participanților, mai ales băncilor centrale care au principala răspundere, toate cele bune. Pentru că nimeni nu a mai trebuit până acum să îndeplinească astfel de sarcini. În ceea ce privește uh, renovarea structurilor de reglementare, Cred că în următoarele luni veți constata că cele mai elementare întrebări vor primi răspuns. Răspunsul însă ă, s-ar putea să fie că rezultatul e negativ. Ce înțeleg prin asta și anume că nu reușim să definim reguli globale. Pentru mine asta ar fi cel mai important. Dacă nu putem să definim noi reguli structurale, globale, dacă renaționalizăm piețele Uh, globale, chiar asta e o contradicție în, termi, în termeni, vom ajunge într-o situație foarte periculoasă. Pentru că toate uh, găurile din piață, toate centrele offshore, toate destinațiile nereglementate, avem și noi în Uniunea Europeană unele, vor uh, ieși din nou la iveală și vom uh, ajunge din nou uh, să ne îndreptăm cu rapiditate către fundul gropii. Întrebarea reală este cum anume pune în aplicare o autoritate de supraveghere regulile și cum le implementează. Trebuie să avem grijă să uh, avem standarde globale în supraveghere și nu în reglementare. Astfel se încheie cel de-al doilea grup. Vreau să le mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru răspunsurile ă, date și pentru intervenții și acum vreau să-i prezint pe membrii celui de-al doilea grup de experți și să i invit să vină la pupitru. Dumnezeu. pronounce your name? Perso? That's, that would be a yeah? European pronunciation. And how do you pronounce it? <laughs> I say Persaud. Persaud, okay. Oh, no, no, it's okay. My name is Persaud. So offensively French people. Okay, yeah, yeah. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zum zweiten äh, Teil des Colegi, începem acum cea de-a doua parte a discuțiilor din această după-amiază privind uh, viitorul model pentru Europa. Avem trei participanți. Vom începe cu domnul Avinash Persod, profesor emerit la Colegiul Gresham. Äh, Doamna Vandenburg, de asemenea, este printre noi, pe care o cunoaștem cu toții, a fost membra Parlamentului European și a întocmit o serie de rapoarte pe această temă. Rapoarte despre care dumnei va da explicații. De asemenea, îl avem cu noi pe domnul Rasuke, director financiar la Swedbank. Îi dau cuvântul domnului Persod și îl rog să respecte timpul de vorbire alocat. Thank you very much, ladies and gentlemen. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Este o adevărată plăcere să mă aflu astăzi aici. În primul rând, aș vrea să felicit acest, această comisie parlamentară pentru rolul responsabil și important pe care îl joacă în această dezbatere privind politicile financiare. Mulți dintre noi suntem, avem o responsabilitate mare pentru a ne asigura că urmările socioeconomice și umane ale acestei crize nu se vor face simțite în viitorul apropiat. Atunci când ne gândim la viitorul model uh, pentru Uniunea Europeană, la o soluție de reglementare a sectorului financiar, trebuie să analizăm foarte bine problema pe care încercăm să o soluționăm, să o înțelegem bine. Și mă refer la acest lucru în termen general, deoarece întotdeauna există probleme specifice fiecarei crize. Însă trebuie să încercăm să soluționăm problemele de natură generală. Și trebuie să o facem deoarece situația este în schimbare, este dinamică. Dacă ai luptat într-un război, nu înseamnă că vei fi gata și pentru următorul război. Și acest aspect dinamic înseamnă că sistemul financiar va reacționa la reacția, la soluția noastră de reglementare. Deci de aceea e nevoie de o soluție pentru problema generală. Eu unul cred că există soluții de natură practică pe care le putem elabora în prezent pentru a reduce și a atenua criza financiară actuală. Mă refer la reglementarea macroprudențială și mai ales la domeniul legat de cerințele de capital și la structura sistemului nostru financiar. Din punct de vedere politic, e foarte ispititor să încerci să spui uh, ce anume s-a întâmplat uh, greșit. Uh, S-a vorbit despre bănci uh, care s-au uh, îndepărtat de calea cea bună, au vândut produse toxice unor consumatori care practic au fost uh, înșelați. Există într-adevăr și această problemă în majoritatea crizelor și prin reglementare se poate preîntâmpina așa ceva. Însă eu cred că această criză financiară nu a fost descrisă așa cum trebuie. A fost descrisă doar din punct de vedere politic, uh, pentru a le folosi politicienilor. Și din păcate, aceasta nu este, acesta nu este ultimul crach financiar. Un crach financiar vine întotdeauna după o perioadă de înflorire. Și de aceea, reacția noastră trebuie să se facă în funcție de aceste perioade de creștere economică. Deci orice reacție pe viitor care nu face față perioadelor de înflorire nu va funcționa. Și ce anume duce la această perioadă de creștere, de înflorire economică? Bancherii produc acest fenomen, însă și societatea pe ansamblu care crede că s-a întâmplat ceva și lumea a devenit mai sigură. Și tocmai pentru că lumea e mai sigură, ei își pot asuma mult mai multe riscuri decât făceau înainte. Foarte adesea e vorba de ceva tehnologic, de exemplu, căile ferate, electricitatea, um, companiilor pe internet, care au transformat lumea. De data aceasta, lucrurile s-au schimbat. Deci a venit o, s-a făcut o schimbare fundamentală și se modifică comportamentul. Surpriza de data aceasta a fost că inovațiile nu au, deve- nu au venit din, din uh, sectorul tehnologiei, ci tocmai din sectorul financiar, inovațiile financiare. Această criză nu se caracterizează neapărat de bancherii care erau prea de bani sau vreau să acapareze prea mulți bani care erau prea rapace sau de consumatori care au reacționat. Acești bancheri au scos din buzunare niște arme de distrugere în masă cu care au atacat consumatorii care practic nu știau ce se întâmplă și pur și simplu aceștia au năpădit pe toate aceste produse vândute de bancheri. Și astfel am înțeles un lucru fundamental, și anume, crizele au loc atunci când oamenii cred că riscurile sunt mai scăzute decât în realitate. Nu e vorba de un comportament deliberat riscant și uh, a te eschiva de la acesta. Nu. Partea fundamentală vine din această uh, convingere că totul este sigur, și astfel, de exemplu, băncile și-au expus riscurile și nu doar bancherii au greșit. Autoritățile de reglementare, de asemenea, au ajuns să creadă că lumea era mai sigură. La forurile internaționale se vedea cum se uh, răspândesc swapurile și produsele derivate. Și dădeau seama că acestea se uh, răspândesc prea repede, însă credeau că sistemul financiar era mai sigur. Acesta era argumentul în fiecare raport de stabilitate financiară. Se spunea că riscurile se îndepărtează de la sistemul financiar. Și poate vă amintiți că se spunea de asemenea că împrumuturile ipotecare creșteau incluziunea financiară. Spuneau că sistemul financiar ajunge acum la persoane care nu aveau acces la servicii bancare sau la ipotecă. S-a vorbit despre beneficiile pe care le aduceau ipotecile și împrumuturile ipotecare și de aceea bancherii și autoritățile de reglementare practic au uh, crezut uh, că asta era situația. Pe viitor trebuie să ne dăm seama că prin reglementarea financiară trebuie să um, abordăm această problemă a analizei greșite a riscului. Să vedem de ce o piață nu reușește să analizeze riscul. Și asta a fost principala problemă legată de convenția de la Basel II. Știți că aceasta sublinea importanța evaluării riscului în pilonii 1 2 și 3 și de aceea această criză este mult mai profundă și convenția de la Basel II trebuie modificată în două domenii specifice. Cu alte cuvinte, trebuie să ne dăm seama că prin Basel II s-a preluat ideea unei evaluări statistice a riscului, și anume că riscul putea fi cuantificat, putea fi măsurat, puteau fi analizate corelațiile, volatilitatea, se putea face o măsurătoare statistică a riscului. Dacă vrem să ne protejăm împotriva uh, capacității piețelor de a evalua riscul, e nevoie de o abordare mai structurală a riscului pentru a fi mai puțin înclinați uh, să cădem în greșeli statistice. Și de aceea e nevoie de această abordare structurală trebuie să vedem că principala eroare a venit de la ciclul economic. În perioada de creștere economică, din punct de vedere statistic, lumea pare să fie mai sigură. Oamenii își plătesc datoriile și de aceea se asumă, practic, se preiau mai multe datorii drept pârghie de lansare. Comitetul de la Basel și Consiliul pentru Stabilitate Financiară încearcă să vadă cum pot controla prociclic situația și cum pot atenua riscurile. Capitalul ar trebui să crească în această perioadă de înflorire economică. Un al doilea element fundamental nu a fost analizat așa cum trebuie, și anume structura sistemului financiar. Ideea este că nu poți crește, crede în orice date statistice despre riscuri autoritățile de reglementare i-au întrebat uh, pe bancheri dacă analizează statistic riscurile. Însă s-a spus că nu avem cum să credem în riscuri. Ar fi trebuit să analizeze uh, riscurile, să se vadă dacă bilanțurile băncilor sunt în regulă, care este raportul între plăți și um, și ce e mai important e că a existat o nepotrivire între capacitatea unei instituții de a absorbe pierderi și riscuri și uh, riscurile pe care și le-au luat. Deci aceasta a fost uh, o nepotrivire încurajată de sistemul anterior și o cale de a soluționa acest lucru este să dăm o mai mare importanță lichidităților. Regula, re, autoritățile de reglementare vorbesc acum despre amortizoare. Avem nevoie de niște cerințe de capital prin care nepotrivirile de lichiditate interactive să fie abordate. Piața financiară trebuie fragmentată în mod pozitiv, pentru ca cei care au o capacitate redusă de risc în ceea ce privește lichiditățile să nu-și asume riscuri, iar instituțiile, cum ar fi companiile de asigurare, cum ar fi instituțiile de investiții pe termen lung, deci să asume aceste riscuri și nu cei care nu pot plăti. Am vorbit acum despre aspectele instituționale. Aș vrea acum să închei cu o idee. Macroprudența. Eu cred în sistemul european, însă, din păcate, cred că macroprudența trebuie să se facă la nivel național, deoarece aceste cicluri sunt naționale. Uh, Spania, Irlanda, Grecia au probleme deoarece perioada lor de creștere economică a fost diferită. Deci trebuie să ne gândim la un model de prudență macroeconomică la nivel european, însă totuși trebuie să ne luăm distanța necesară. Trebuie să vedem un lucru și anume că naționalizarea reglementării este un risc pe care nu ne-l putem permite. Uh, mulțumesc, Ieche. Thank you and uh, thank you for inviting me and uh, being back here. Mulțumesc. Îmi face plăcere să mă aflu din nou aici la Bruxelles. Am făcut o prezentare în PowerPoint și mi-aduc aminte că atunci când a fost să-mi prezint ultimul raport împreună cu domnul Dayan, colegul meu de comisie, s-a considerat că nu e cazul să existe o prezentare PowerPoint în sală. Ei bine, uite că acum profit de ocazia care mi se oferă să fac o prezentare PowerPoint. E o prezentare destul de lungă, fiindcă am vrut să includ aici câteva citate și să vă reamintesc câteva rapoarte ale Parlamentului European pentru a vă arăta ce a făcut Parlamentul European în ultimii ani pe această temă a Um, reglementării și controlului uh, financiare, în special în uh, partea de uh, reglementare. Aș dori să ne concentrăm mai întâi pe citatul pe care vi l-am dat în partea de jos a diapozitivului, care este un citat din primul meu raport din 2002, într-o declarație explicativă, în care spuneam că eu, raportorul, face pariu că într-un deceniu va apărea un organism de supraveghere la nivel european. În vremea aceea, ăsta era visul meu, să reușim în sfârșit să instituim un organism de supraveghere european, în special pentru jucătorii mari de pe piață, care dominau piața deja la vremea aceea. Îmi aduc aminte că multă lume mi-a spus atunci că va fi nevoie de o primă criză ca să putem să declanșăm dezbaterea pe marginea acestui organism de supraveghere la nivel european. Ei bine, exact asta se și întâmplă acum. Nu voi parcurge toate aceste diapozitive, ci o să vă rog să uh, ne concentrăm pe câteva dintre ele, pe câteva citate din rapoartele mele. Acesta a fost un raport din 2002, unde se menționează necesitatea unui raport uh, european. În 2005 am spus deja că ar fi bine să existe un sistem cu două niveluri un uh, organism de supraveghere european pentru instituțiile mari și domnul Noyer, la vremea, și domnul Noyer uh, s-a referit la asta, însă s-a pronunțat împotriva acestei idei. Eu, pe de altă parte, cred că e o soluție bună, tocmai datorită problemei uh, abordării de reglementare și Uh, diferențelor dintre nivelul central și jucătorii de pe piețele financiare de la nivel național. Ce am prezentat aici este un sistem de uh, cooperare. Apoi, un uh, citat din raportul unui coleg legat de consolidarea pe, în sectorul financiar. Raportul acesta spunea deja că coordonarea și cooperarea nu vor fi suficiente pentru a pune capăt unei crize majore. Și am încercat încă de pe atunci să convingem Comisia și Consiliul că ar trebui să existe un grup la nivel înalt al înțelepților, care să vină cu propuneri uh, pentru crearea unui sistem la nivel european. Apoi, în 2007, am mai făcut un raport în uh, ceea ce privește planul de acțiune pentru serviciile financiare și în raportul acela ați putea vedea cum am venit cu ideea de a exista uh, un uh, nivel de supraveghere la nivel european, așa, cu formulări destul de discrete, destul de uh, vagi, pentru că nu toată lumea ar fi fost de acord cu asta, dar vreau să spun că dacă ar dacă nu ar fi suficientă uh, o coordonare sau o cooperare la nivel european, ar trebui să ne gândim la supraveghere la nivel european. Asta se regăsea în raportul din 2007. Pe urmă, în 2008, am mai uh, făcut un raport împreună cu domnul Daianu, se pare că e o mică problemă tehnică, spune vorbitoarea. Cei mai mulți dintre dumneavoastră știu conținutul acelui raport, însă ce a fost interesant este că în comisie am votat acest raport exact înainte de, de criza uh, băncii Lehman și apoi am votat în plenară imediat după. Așadar, noi am votat pe elementele cheie care am, am, am, am, vorbit, am vorbit în comisie despre problemele cheie pe care apoi le-au confirmat uh, uh, eurodeputații prin vot în plenară în urma crizei care la rândul său uh, le-a atras atenția asupra lor. Și care sunt cele mai importante elemente? O uh, competență de mediere obligatorie instituită la nivel european, e un lucru care a fost votat și în Comisia ECON, Ideea era să existe um, președinți independenți pentru fiecare dintre aceste comisii la nivel european, pentru a exista un nivel um, supranațional de supraveghere. Toate aceste lucruri, sau majoritatea lor au fost, 95%, au fost preluate în uh, raportul la rozier. Însă raportul la rozier a fost redactat după criză și deci contextul era altul. În la rozier, și iată încă un lucru asupra căruia doream să ne concentrăm, se schița deja dilema ca să avem fie o coordonare la nivel european, fie una mai fermă, mai strictă la nivel uh, național, adică fiecare pentru sine. Care a fost însă mesajul pe care am vrut să îl transmit? Este că trebuie să facem toate aceste lucruri pas cu pas, dar trebuie să ne apucăm de ele imediat. Uh, raportul la rozier a fost criticat de mulți că nu e suficient de ambițios, însă pe de altă parte e, oamenii s-au concentrat doar pe aspectele de ordin practic și cred că e foarte important să ne ocupăm de aspectele practice ca să obținem rezultate. Apoi, analiza Turner, care prezintă de, această dilemă, mai multă Europa, mai puțină Europa și care are cumva o dublă agendă. Pe de o parte, vorbește despre mm, o supraveghere și coordonare la nivel european mult mai fermă cu organismele de supraveghere de la nivel național, însă fără să existe transfer de competențe de la nivel uh, micro al fiecărei bănci și instituții financiare, deci de la nivel național la nivel european. Și, și Heda Baffin și uh, domnul Loaie s-au referit la asta, spunând că autoritățile naționale de supraveghere doresc să-și mențină competențele la nivelul național. În Statele Unite există o dezbatere asemănătoare. Peisajul este și acolo fragmentat și pe mine m-a surprins ce a spus uh, domnul Noyer și anume că a lăsat să se înțeleagă că era un sistem bun și că supravegherea era bine că se află la, nivel, uh, la, nivelul, uh, întreg, la nivelul statelor, pentru că exista o legătură între Wall Street și uh, Banca Federală de la New York. Federal Reserve. S-a pus și problema plafonării dimensiunilor maxime ale băncilor și a uh, restricționării tranzacționărilor pentru a se evita planurile de salvare a uh, activităților de tip cazinou în sector. Și noi ar trebui să ne gândim la un lucru similar și în dezbaterile noastre de la nivel european. În ceea ce privește problema reglementării, există și în Statele Unite și în Europa o legătură prea strânsă între cei supravegheați și, și organismele de supraveghere, respectiv guvernele. Deja Sectorul nostru financiar și centrele noastre financiare sunt uh, un element important al economiei, uh, al PIB-ului din statele membre și poate așa se explică de ce fiecare dorește să își păstreze competențele acestea la nivel național. Un alt element este acest sistem de ușă rotativă, ușă turnantă, în care oamenii își schimbă pozițiile în organismele de supraveghere și e un fel de rotație a cadrelor. Deci, și aici se regăsește problema. Independența, uh, schimbul de informații obligatoriu și um, o competență de mediere obligatorie un exemplu este că, de exemplu, la noi în țară avem comisii parlamentare care se ocupă de anchete în sectorul bancar și ele, aceste anchete au arătat că uh, nu a existat uh, schimb de informații în cazul uh, în, weekend, în perioada weekendului care a dus la, la problemele cu care s-au confruntat uh, ABN AMRO uh, Un alt element important legat de reglementare este dimensiunea actorilor dominanți în uh, momentul în care vorbim despre pregătirea politicilor la nivelul reglementării și al supravegherii. Constatăm că aici la Bruxelles sunt sute de, de uh, experți care ar putea să reprezinte interesele celor care cumpără. De exemplu, uh, utilizatorii, reprezentanții IMM-urilor, utilizatorii privați, dar și uh, investitorii uh, instituționalizați care se ocupă de partea lor Uh, de interes din partea, celor, din partea vânzătorului, nu doar din partea cumpărătorului. Trebuie să ne asigurăm că toate aceste activități de reglementare, de control și, control și de creare a legislației să fie mai echilibrate și să ține seama și de uh, bugetul european. și la asta m-am referit într-unul dintre rapoartele mele, uh, insistam să existe o linie bugetară dedicată, pentru că Parlamentul are competența de a stabili lucrul acesta și cred că e important. În fine, ultima, ultimul diapozitiv se referă la măsurile pe care vi le recomand. Mai întâi, uh, organizarea unui, uh, unei comisii comune cu parlamentele naționale pentru a discuta în profunzime ce s-a întâmplat în timpul crizei, care sunt conflictele între organismele de supraveghere care nu, schimb, nu fac schimb de informații și nu au suficientă încredere unele în, în altele. De asemenea, o, mai multe activități de din partea, am, am și solicitat uh, Direcției Generale pentru Concurență să lanseze anchete pentru a studia sectorul financiar și concurența care are loc acolo. Nelly Cruz a recunoscut odată că ar fi trebuit să se ocupe de un astfel de studiu, în special în ce privește agențiile de rating al creditelor. Dar cred că, într-adevăr, este momentul să facem genul acesta de analiză. Pe urmă, am mai spus va trebui să adoptăm cât mai rapid propunerea Comisiei de a declanșa, de a, de a institui comisii de nivel 3, la nivelul noilor agenții. Sigur, după ce propunerea va fi periată și îmbunătățită, pentru că cred că ea va reprezenta o soluție. Și, de asemenea, un grup al înțelepților pentru a ne uh, contura uh, soluții pentru viitor. Eu insist pe faptul că există conglomerate instituționale mari care se ocupă de supraveghere un, un astfel de grup al înțelepților ar trebui să structureze legătura cu consumatorii, cu utilizatorii și să facă propuneri legislative la nivel european. Ike, und ich gebe gleich weiter an Erki Rasuke. Mulțumesc, Ike. Trecem mai departe la următorul vorbitor. Mulțumesc, este o mare onoare pentru mine să fiu aici. Frumusețea de a vorbi ultimul este în același timp un blestem și mi-e destul de greu să fiu singurul care vine din tabăra opusă în discutarea acestor chestiuni. Sunt, sunt uh, Chief Financial Officer la o bancă suedeză care acționează în Lituania foarte mult am uh, colaborat cu această bancă în diferite moduri în ultimii 16 ani. În al doilea rând, mă aflu aici în calitate de președinte al Comisiei de Supraveghere a, Băncii, a grupului băncilor europene de economii. Este un grup ce reunește toate băncile de economii din Europa sau bănci care au jucat acest rol în trecut. E vorba de un sfert până la o treime din băncile europene care sunt uh, împreună în acest club, ca să-i spun așa. Cred că discutăm acest uh, subiect într-un moment foarte potrivit, pentru că acest tsunami economic și-a atins probabil deja apogeul. Va dispărea, dar uh, nu foarte rapid și ne așteptăm acum la un tsunami al reglementării. Este foarte important să-l controlăm în măsura posibilului am încercat să mă refer la niște exemple practice și apropiate de viața reală din domeniul serviciilor bancare cu amănuntul din Europa. Este vorba de două domenii în ceea ce privește cadrul de supraveghere, care este principalul subiect al discuției de astăzi, am să revin însă și la ceva menționat mai devreme și anume direcția dată de Comitetul de la Basel. În ceea ce privește cadrul de supraveghere, sigur că suntem de acord cu faptul că direcția adoptată este corectă. Noi, cei din sectorul bancar, avem o natură regională în sine, însă avem și operațiuni transfrontaliere și am dori ca regulile să fie aceleași peste tot în activitățile noastre transfrontaliere. În ceea ce privește structura propusă, este un, există un alt element al serviciilor bancare, o altă caracteristică a celor cu deamănuntul este diversitatea. Și cred că această diversificare este de fapt un punct uh, forte și nu un punct slab activitățile de supraveghere sunt poate la un nivel mult prea înalt și mult prea centralizat. Se poate ca acest lucru să uh, fie în contradicție cu diversitatea. Băncile care oferă servicii cu deamănuntul au jucat un rol destul de mic în criza financiară. Unii dintre noi am fost prinși între ciocan și nicovală aici. A fost și cazul instituției mele, însă uh, din uh, alte motive decât cele care au afectat uh, instituțiile mari. Consolidarea mi se pare un element bun, regulile comune la fel, la fel și uh, ajustarea, reglajul în funcție de diversitatea existentă. În ceea ce privește coordonarea supravegherii în timpul crizei, vreau să vă spun uh, că cunosc bine niște exemple din zona statelor baltice și a statelor nordice. Și uh, toate comentariile mele în acest sens sunt pozitive. Autoritățile de reglementare din Suedia au avut uh, o atitudine proactivă și au ajutat statele baltice în mare măsură. Au avut poate chiar o poziție cam paternalistă, ceea ce ar fi mai greu în relația dintre alte două state. Cu toate acestea, trebuie să vă spun că a avut loc un schimb de informații foarte important. Autoritățile de reglementare au fost ținute la zi, nu a existat o duplicare a eforturilor, iar uh, noi, ca bancă care a suportat efectele reglementării în timpul crizei, uh, nu putem spune decât că am fost uh, impresionați de consecvența măsurilor luate și am putut să ne exprimăm toți într-un singur glas. Poate că pregătirea acestei noi structuri europene uh, ar putea să țină cont de exemplele din criză pentru că acestea au fost de succes. În al doilea rând vreau să mă refer la uh, regulamentul propus de uh, comitetul de la Basel. În mare măsură, ideile principale sunt bine țintite și erorile au fost corect identificate. S-a uh, constatat ce se întâmplă în situații de criză, care este structura activelor, cum trebuie să fie managementul și toate aceste măsuri nu au cum să dea greș. Însă, înainte ca aceste propuneri să devină reglementări reale, Uh, trebuie să ne concentrăm asupra anumitor preocupări și am să vă prezint niște preocupări de detaliu. S-a uh, introdus un nou raport de, al efectului de pârghie în sectorul bancar european și Basel II, într-adevăr, și-a arătat slăbiciunea până acum. Cred că ar fi prea mult să credem că putem să-l ștergem cu buretele și să ne întoarcem cu 20 de ani în urmă. Acest raport de leverage nu este afectat de riscuri. Dacă nu există nu există această sensibilitate la risc, fie la nivel micro sau macro, uh, apare uh, riscul de uh, pericol moral și trebuie să fie adoptate riscuri proporționate. Deci fie că operăm într-un regim Basel 1 sau Basel 2, se pot face mult mai multe prin consolidarea Basel 2. Nu trebuie în niciun caz să uh, renunțăm cu totul la aceste regulamente pentru că nu am face decât să ne întoarcem cu 20 de ani în urmă. O altă preocupare se referă la uh, un domeniu specific de finanțare și uh, dacă studiem această propunere și ne gândim la cum poate fi aplicată, constatăm că este foarte prost ajustată deocamdată. Și se pare că această măsură foarte puternică uh, nu își atinge ținta. O bancă care uh, este puțin influențată de piață are drept caracteristică că întregul credit pe care îl acordă este finanțat din depozite dacă am aplica regulamentele europene la o astfel de bancă care își finanțează creditele prin uh, depozite, se ajunge uh, până la urmă la situația în care această bancă trebuie să facă apel la împrumuturi de pe piața internațională și se poate întâmpla ca bilanțurile să nu uh, fie conforme cu cerințele. Deci mi se pare că nu este o măsură bună. Structura globală, în orice caz, mi se pare pozitivă și putem saluta această calibrare. Eu, în funcția pe care o am, sunt uh, responsabil în oarecare măsură pentru uh, crearea de reziliență la reglementare în propria mea instituție. Și asta înseamnă revizuirea portofoliilor de credite. S-au făcut studii prin care s-a constatat că, că cerințele de finanțare presupun că deficitul între, în uh, creditele pe termen lung pe piața europeană este de 1,5 până la 3 milioane de euro. Trebuie să ne asigurăm că se vor lua măsuri și că instituții ca a mea nu vor fi prinse la mijloc. De aceea Trebuie să fim atenți la uh, aceste portofolii, unele dintre ele trebuie reduse, iar eu ca reprezentant al unei bănci specializate în serviciile cu de amănuntul, uh, am un profil de risc foarte slab. Creditele pentru companii pe termen lung sunt uh, foarte afectate de acest regulament. Se pare că nu mai am foarte mult timp la dispoziție, aș încerca să închei și să vă spun că atât în legătură cu cadrul de supraveghere, cât și cu uh, regulamentul ce provine de la Comitetul de la Basel, uh, mi se par uh, foarte bune, mi se pare că merg la țintă și identifică bine problemele și uh, propun soluții corecte. Sigur că trebuie să se țină cont de analizele de impact, nu este cazul să uh, vă precipitați uh, mai ales în domeniul uh, serviciilor bancare cu deamănuntul și al finanțării IMM-urilor, care până acum nu au uh, fost deloc la baza crizei. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor celor trei vorbitori. Mai avem câteva minute pentru întrebări. Uh, grupul care a rămas în sală este destul de mic. Haideți să folosim principiul catch the eye. Pervanș. Vreau să uh, mă refer la ce a spus ultimul vorbitor în legătură cu Basel II. Este vorba de structura pe trei piloni. Ce înseamnă acești trei piloni în ceea ce privește viitorul lucrărilor Basel II? E cazul să o luăm de la zero? Vreau să adresez aceeași întrebare pe care am adresat-o lui Cristian Noaie. Una dintre problemele uh, calității de european este aceea că acordurile au fost aplicate de noi uh, unilateral, acorduri care fusese de fapt redactate mai mult de americani decât de noi. Oare n-ar fi cazul ca aceste acorduri să fie de fapt niște tratate? Domnul Wieser a spus că riscăm încă să ne mai confruntăm cu o criză provocată de excesul de lichidități. Ce facem ca să evităm această criză și cum tratăm excesul de lichidități? Ike Vandenburg, nu vreau să fiu uh, o uh, avocată a domnului Noaie, dar cred că tot ce a spus el în legătură cu Fed, cu Federal Reserve, este că competența, jocul de competențe între Fed la nivel local și Fed central este, este cea a relației dintre nivelul local și cel federal și nimic mai mult, cred că atât a spus domnul Noaie. Și încă trei observații. În ceea ce privește concurența, această chestiune este foarte actuală acum, mai actuală decât atunci când am introdus-o noi în raport. Cred că astăzi Comisia Europeană trebuie să creeze o comisie de anchetă legată de Goldman Sachs în ceea ce privește politica concurenței. Apoi, în al doilea rând, ce părere aveți de faptul că lăsând la o parte cu ce facem noi ca reglementare și uh, directiva cerințelor de capital și așa, să existe o agenție care să protejeze uh, consumatorii și uh, uh, asta la nivelul întregii Uniuni Europene. Apoi, în al treilea rând, uh, un element pe care îl dezbatem noi de multă vreme, eu nu sunt de acord cu ideea că ar trebui să avem o supraveghere integrată pentru big players, pentru mari actori ca Lemon Brothers și așa mai departe. Toți aceștia nu ar fi fost considerați ca instituții cu risc sistemic și chiar ele au fost cele care au provocat criza. Și o ultimă remarcă pentru toți cei trei vorbitori. Se vorbește aici despre viitorul supravegherii în Uniunea Europeană însă nu v-ați referit la, la compensare, nu v-ați vorbit de over-the-counter, nu ați vorbit de burden sharing și eu cred că toate acestea trebuie privite cu mare atenție. Uh, maybe, uh, Mr. Persaud, you, you start. Domnule Persaud, e rândul dumneavoastră. Nu e surprizător că foarte multe întrebări interesante au fost uh, puse astăzi. Voi încerca să răspund în ordine. Eu mă găsesc pe o poziție interesantă. Sunt printre primii care au uh, vorbit despre termenul Basel 3 în 2004, deci eu am susținut atunci că e nevoie de un astfel de acord. Acum toată lumea vorbește de Basel 3. Eu cred că una din calitățile pe care le are Basel 2, bineînțeles că are multe defecte, de, dar deci una din calitățile care practic face ca acest acord să fie totuși bun este discrețiunea, discreția în ceea ce privește supravegherea. Autoritățile naționale de control pot aplica o, o regulă, însă cu o anumită discreție în țara respectivă. În ceea ce privește tratatul, eu nu sunt jurist, deci nu știu dacă avem un sistem care să permită acest lucru. Poate că la nivel național e bine să ai o formulă bazată pe tratat, însă nu sunt un expert în acest domeniu. Nu sunt însă de acord cu colegul meu atunci când el spune că e nevoie de un procent privind uh, îndatorirea. Dacă e, ai încredere în faptul că poți estima riscul așa cum trebuie. Însă avem nevoie deoarece nu știm cum să evaluăm uh, riscul. Trebuie să poți să-ți identifici riscurile, însă dacă ai părerea că poți identifica riscurile în ceea ce privește reglementarea, ai nevoie de o asigurare suplimentară. Și aici intervine acest procent între active și pasive. Eu cred că ne-am temut prea mult să aplicăm regulile concurenței în domeniul bancar. Și eu aș atrage atenția asupra ideii că anumite bănci erau prea mari și deci nu puteau să dea faliment. Într-o criză nu e neapărat nevoie de o instituție mare pentru a declanșa acea criză. Eu cunosc mai bine ce s-a întâmplat în Marea Britanie decât în Europa, însă cea mai mare criză în Marea Britanie a izbucnit în anii 1970. Banca Angliei a trebuit să salveze 30 uh, de bănci mai mici. Deci dacă ai um, zeci de bănci de dimensiuni mici care dau faliment în același timp, efectul cumulativ poate fi și mai puternic decât uh, cel al unei bănci de dimensiuni mari. Și în ultimul rând, cred că trebuie să avem o atitudine mai fermă în ceea ce privește infrastructura pieței. Să avem uh, o compensare și decontare centralizată a instrumentelor. E mai importantă decât schimburile în sine, deoarece nu toate instrumentele sunt neapărat bazate pe lichidități. Deci e nevoie de niște instrumente de compensare și de contare bine elaborate. Ike, dorești de asemenea să intervii? Sunt de acord uh, cu ceea ce s-a spus în legătură cu concurența. Mă bucur că Pervanș uh, a ridicat din nou această problemă. Mi-amintesc că ea a mai uh, ridicat această problemă legată de Goldman Sachs. spus că această bancă a aruncat practic cutunul în, în, în, în practic finanțele publice, însă în același timp au fost suficient de inteligenți pentru a se apăra de ricoșeu. Trebuie să putem analiza uh, ce se întâmplă în interiorul acestor mari bănci de pe Wall Street. Deci nu e o întâmplare că două din uh, aceste mari bănci au supraviețuit, deci au avut o structură mai bună de evaluare a riscului. Sunt bănci care se află în concurență și au un monopol în momentul de față mult mai puternic decât aveau în trecut. În ceea ce privește Agenția de Protecție a Consumatorilor, eu nu aș dori să avem o separare a protecției consumatorilor. Așa cum spunea doamna care reprezintă firma Allianz, cred că e mai bine ca protecția consumatorilor să intre în structura de control. Să nu avem doar contribuția instituțiilor financiare, ci și a piețelor și a, mă scuzați, a organelor de control de pe piață. Avem contribuția autorităților de reglementare a piețelor financiare. Deci să nu avem doar uh, părerea băncilor centrale, ci și autorităților uh, microeconomice de supraveghere. M-am uitat uh, acum pe scurt în documentul dumneavoastră. Am văzut că un expert lansa un apel pentru a aduce toate aceste elemente în fața băncii centrale. Eu una însă nu sunt de acord, mai ales din cauza acestor uh, interese care intervin în procesul de reglementare. Interese private în uh, exercițiul uh, legat de reglementare. Referitor la ce a spus Pervanș în legătură cu controlul uh, microprudențial la nivel național. Într-adevăr, cred că s-ar uh, cuveni să facem așa ceva, mai ales pentru structurile mai mari. Eu am uh, spus care este diferența între cele 40-50 de instituții mari care prezintă un risc sistemic clar. Bineînțeles, și cele mai mici pot avea, însă acestea au un risc clar și aceste bănci, uh, făcând parte din structurile naționale, având legături atât de clare cu ministerele, cu structurile de stat, riscă practic să-și uh, păzească propriile interese, făcând parte din structurile de reglementare. Din punct de vedere, din perspectiva națională, eu cel puțin așa văd lucrurile. Danke mich zunächst einmal bei den drei Rednern für die wirklich sehr, sehr Naman. Mulțumesc. Doamna Holmeier, mă scuzați. Uh, le mulțumesc uh, experților pentru prezentările excelente. Se vorbește deja despre Basel 3. În Statele Unite ale Americii încă se gândesc să pună în aplicare Basel 2, deci suntem uh, încă departe de uh, punerea în aplicare a acestei convenții. Am văzut ce s-a întâmplat în timpul crizei financiare. În Statele Unite ale Americii această convenție încă nu era în vigoare. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Rasuche pentru faptul că a menționat uh, întreprinderile mici și mijlocii. Eu cred că această convenție Basel II trebuie introdusă în mod prociclic, adică atunci când ai suficient capital, când ești bine echipat, când te afli într-o fază bună, deci atunci găsești bani fără probleme, găsești credite. Însă banii devin uh, mai greu de găsit atunci când uh, ești la ananghie și ai nevoie de ajutor pentru a depăși criza respectivă. Atunci apar toate aceste greutăți pentru IMM-uri. Nu e vorba aici de a face o diferență între bănci de mari dimensiuni și de mici dimensiuni. Ideea este să vedem dacă aceste bănci mari au creat această criză sistemică sau nu. Uneori, din cauza opacității, nu se poate ajunge la soluții, de aceea cred că trebuie să ne dăm seama că băncile regionale trebuie tratate în mod diferit de furnizorii de servicii financiare care operează la nivel internațional. În al treilea rând, agențiile de rating, de notare. Deci avem o adevărată problemă, o mare problemă, deoarece criteriile de notare sunt opace, nu sunt înțelese de către public. Aceste instanțe au niște competențe neclare. Agențiile de rating au fost foarte implicate în criză, au o, o mare răspundere, însă în prezent există în continuare și se comportă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. AAA, de exemplu, a dat faliment. Alte agenții de rating uh, o duc foarte bine. Aceste instituții practic au creat o structură complet lipsită de răspundere la nivel internațional. E clar, e nevoie de competență, de concurență, de transparență și de o influență mai redusă a agențiilor de rating. Domnule Persod, da, vedeți lucrurile și dumneavoastră? I wouldn't say that uh, Basel II has... Uh... Eu nu cred că Basel II a creat o operațiune prociclică ci mai degrabă această prociclicitate a fost importată în bănci de pe piețele internaționale de capital. Tocmai pentru că în prezent reglementările sunt în curs de schimbare și poate că va trebui să, ne mai gând- să fim foarte prudenți atunci când uh, se acordă credite pe termen lung. Cea mai mare parte a pieței este acum în criză, nu, nu neapărat pentru că uh, a existat o deteriorare a situației creditelor acordate IMM-urilor. A fost într-adevăr un balon de creditare dar era destul de dificil să se găsească finanțare și atunci a fost uh, importat, credit, această problemă a fost importată. Eu nu cred că uh, Basel II a oferit o idee bună. Eu nu sunt de acord. Re Autoritățile de reglementare spune că, spun că Basel II nu a creat problema. Pur și simplu problema a apărut și gata. Dar cred că nu e tocmai o abordare sinceră. Fiindcă principiul lui Basel II a fost sensibilitatea la risc. Noi am început să introducem acest concept înainte de Basel II, când a existat o directivă privind uh, riscurile de pe piață în 1995. Așadar, autoritățile de supraveghere au aplicat norme de sensibilitate la risc mult înainte de Basel II. Ca să fim cinstiți cu autoritățile de reglementare, o mare parte din sensibilitatea la risc pe piață și, și sensibilitatea de pe piață se datorează procesului de contabilitate. Ele au reprezentat uh, și, și acesta a reprezentat un factor de prociclicitate foarte important. Prociclicitatea arată că în momentul de criză IMM-urile Uh, împrumut, uh, cei care împrumută și care sunt vulnerabili se vor, situa, se vor afla în dificultate. Ideea din Basel II era să se protejeze IMM-urile și trebuie să fim atenți pentru că riscăm să ajungem să uh, ne confruntăm cu un exces de împrumut în anumite, un exces de creditare în anumite sectoare, neținându-se seama de uh, posibilele riscuri. Apropo de diversitate, trebuie să fim atenți să nu eliminăm diversitatea din sistemul financiar european, pentru că ea este sursă de lichidități. Ce înseamnă asta? Înseamnă că cineva trebuie să poată cumpăra de îndată ce altcineva vrea să vândă ceva. Asta înseamnă ca fiecare instituție să se ocupe de procesul de asumare a riscurilor. Trebuie să ne gândim mult mai mult la rezultate și mai puțin la procese, fiindcă dacă ne concentrăm doar pe procese, eliminăm din joc uh, instituțiile financiare mici. Nu vom vorbi numai decât de instituțiile financiare mari care pot să-și cumpere baze de date mari și pot să uh, își păstreze poziția pe piață. Încă două intervenții, domnul Schmidt și apoi domnul Ghigol. Vom asculta cele două întrebări și vă rog să menționați dacă ele se adresează unei uh, persoane anume. The regulatory framework and the Mulțumesc. Ați spus că uh, domnule Rasuche că este arhitectură de reglementare în statele nordice și baltice care funcționează foarte bine. Însă o bancă din Suedia, Riksbank, a spus uh, săptămâna trecută că ar fi putut să acționeze mai bine, pentru că există totuși probleme în anumite state baltice. Unii au spus chiar că ați uh, dat înapoi chiar pe piața lichidităților. Și eu vreau să vă întreb dacă vi se pare că propunerile actuale ar fi dus la evitarea acestei crize în statele nordice și baltice. Și poate în, înche în încheiere trebuie să vă spun că eu am acțiuni la banca aceasta suedeză. Chiar la banca dumneavoastră. So it's, uh... O întrebare către domnul Perso. A fost nu doar interesant, ci și plăcut să vă ascultăm. Și aș vrea să vă adresez o întrebare. Dacă spuneți că a fost prea multe, au fost prea multe lichidități, care au fost atunci, din punctul dumneavoastră, sursa acestui exces de lichidități? Care au fost cauzele și care sunt remediile, din punctul dumneavoastră de vedere, ale acestei situații? Și pentru că nu mai e mult timp, mă opresc aici. Thank you. Let me, uh, then... Mulțumesc. Mai întâi aș vrea să clarific când m-am referit la activitatea de reglementare, m-am referit la cooperare, care a, a funcționat foarte bine. Dar cooperarea și doar cooperarea nu înseamnă că se poate înțelege în mod proactiv că se creează o, uh, uh un balon la nivel macro. Și de asta se poate spune și de aceea se poate spune că toate părțile au greșit de ambele părți ale uh, Mării Baltice. Am vorbit uh, despre cooperare în termeni foarte pozitivi, dar acum se face mai mult în ceea ce privește supraveghere, supravegherea macroprudențială și cred că astfel de uh, lucruri ar fi trebuit să fie făcute și mai de mult. Au fost două surse de uh, exces de lichiditate. O să simplific eu poate prea mult acum, dar au fost două surse. O politică prea îngăduitoare, prea multă vreme, mai întâi, și în al doilea rând, uh, cerințele de capital din sistemul bancar, care au dus la prociclicitate. Acum încercăm să rezolvăm problema prociclicității reglementării prin cerințe de capital contraciclice. Nu putem însă Nu putem însă să rezolvăm problemele de ordin uh, strategic, politic. Uh, mulțumesc! Am ajuns la sfârșitul reuniunii de astăzi. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit uh, la dezbaterea de astăzi în mod activ. Mulțumesc celor trei oratori care au făcut prezentări foarte interesante. Nu suntem întotdeauna de acord, dar tocmai Asta face ca dezbaterea să fie mai interesantă. Ne revedem. Domnul uh, președinte se întrerupe. Nu, îmi cer scuze, pervanș, credeam că te oprisești mai devreme, pentru că întrebările tale au fost extrem de cuprinzătoare. Te rog. Tire les de notre Am pus doar niște întrebări, nu am tras concluziile reuniunii și cred că la sfârșitul oricărei audieri, audieri este important să punem în evidență ce am auzit și uh, ce va trebui să includem în raport de aici. Eu aș vrea să fac doar o enumerare a elementelor celor mai importante din punctul de vedere al raportului. În primul rând, m-a uimit faptul că aproape toți vorbitorii au argumentat pentru consolidarea fondurilor proprii ale băncilor și că ideea că acest lucru ar crea un dezavantaj, un dezavantaj competitiv al Uniunii Europene nu a fost menționată. Însă, acest lucru nu ne împiedică să privim în echilibru și alte aspecte ale uh, protecției riscurilor, inclusiv consolidarea și crearea unui fond european de garantare. Mai doresc să rețin că este absolut necesară o uh, evaluare macroeconomică a tuturor propunerilor făcute, uh, iar uh, eu cred în caracterul macroeconomic al crizei, al motivelor inițiale ale crizei. Mai doresc să rețin ideea că uh, dezbaterea privind too big to fail în Europa, prea mare pentru a eșua, nu este un aspect prioritar, dar că instrumentele din politica concurenței ar trebui să fie mult mai mult utilizate în uh, ceea ce privește pe actorii de pe piețele financiare chiar dacă Comisia deocamdată nu dorește să folosească aceste instrumente. Mai vreau să mă refer la trei aspecte concrete identificate de vorbitori. S-a insistat asupra uh, importanței standardelor contabile și cred că întotdeauna în Parlamentul European am insistat asupra lor. În al doilea rând, necesitatea de a se uh, acoperi acest shadow banking system, ce se întâmplă la nivel european, uh, trebuie să fie rezolvat de europeni, care trebuie să intervină chiar și la acest nivel. Apoi, uh, uh, doamna de la Alianț s-a referit la acest subiect și anume necesitatea de a integra valorile morale în uh, reglementare și în supraveghere financiară. Și remarc, ca fiind foarte important, avertismentul domnului Vizer, și anume că excesul de lichidități prezintă un risc care este încă prezent. Și apoi, în ceea ce privește protecția consumatorilor, mai vreau să rețin un lucru. Sunt cu totul de acord cu Ike Van den Burg. În acest sens am făcut și eu mai multe propuneri deja existente. Și anume că cel mai bun, cea mai bună metodă în sistemul european pe care îl creăm noi acum pentru a consolida protecția consumatorilor este să uh, consolidăm autoritățile uh, piețelor financiare. Astfel vom avea o abordare integrată pentru a acoperi uh, produsele pe toate cele trei piețe și nu o singură construcție monumentală.